Colegii, bonjour! Dragi colegi, bună ziua! Vă rog să luați loc și haideți să începem. Oaspeții au ajuns în sală. Domnul profesor Tomaso Padoschiopa trebuie să ne părăsească la ora 16 cel târziu pentru că trebuie să prindă uh, avionul de Japonia și deci trebuie să respectăm uh, programul. Mai întâi, comunicările președintelui. Foarte pe scurt, pentru a nu pierde din uh, timpul prevăzut uh, pentru dialogul nostru cu oaspetele. După cum știți, am cerut uh, noului reprezentant uh, care este șeful delegației UN în Afganistan, să participe la audiere la comisia noastră și șefului delegației Uniunii Europene la Washington uh, i s-a făcut aceeași propunere, aceeași propunere și am dorit să se întâlnească cu noi înainte de a-și intra în funcții, tocmai pentru a dezvolta relațiile uh, dânșilor cu Parlamentul, chiar dacă înaltul reprezentant uh, se va ocupa de relațiile cu aceste persoane. Dar noi oricum uh, am uh, ne-am exprimat dorința uh, de a participa, măcar cu un rol um, consultativ la această alegere. Domnul Cazacă să fi um, în mijlocul nostru pe 23 martie la ora 17. Ședința din 22 după masă a fost anulată pentru ca noi să putem cu toții să participăm la, comis- la ședința Comisiei DV. Domnul Tony Blair a fost uh, invitat la DV uh, și având în vedere că am fost invitați, am uh, eliberat uh, agenda ordine de zi a, grupul, eh, a comisiei noastre pentru a putea fi prezenți la ședința comisiei DEVE. Pe 23 martie la ora 15, deci după cum am spus, avem un schimb de opinii cu vicepreședintele și un alt reprezentant, doamna Ashton, și va fi um, o ocazie bună de a discuta despre propunerea de creare a Serviciului Extern al Uniunii Europene. Raportorul din partea comisiei noastre este domnul Elmar Brock și pentru a ne informa despre concluziile uh, Consiliului pentru Afaceri Externe care se reunește zilele precedente. Trecem la procesul verbal al ședințelor de 26-27 ianuarie, 28 ianuarie și 4 februarie. Dacă aveți uh, observații, vă rog să le exprimați. Dacă nu, considerăm procesele verbale ca fiind adoptate. Și trecem acum la schimbul de opinii cu domnul Tomas Opadioaschiopa și cu domnul Etienne Davignon pe tema acestui raport interesant Carta pentru un nou parteneriat euroamerican. O salut și pe doamna raportor Nicol Gnizotto, care este în mijlocul nostru și ne exprimăm aprecierea față de munca sa. Domnul profesor Tomaso Paduaschiopa este președintele acestei organizații de nivel înalt, din care fac parte președintele Jerry Buzek, colegul Verhofstadt și alte personalități de cel mai înalt nivel prin experiența lor în politica internațională la nivelurile cele mai înalte din guvernurile țărilor lor sau la nivelul Uniunii Europene și Raportul este pe o temă de actualitate și um, având în vedere tratatul de la Lisabona și noile prerogative, noi noul profil pe care îl oferă tratatul uh, Uniunii Europene și astfel uh, se începe cu adevărat politica externă a Uniunii Europene și schimbarea președinției în Statele Unite a creat noi condiții și, um, și un cadru interesant pentru regenerarea uh, relațiilor dintre cele două continente. Și în acest cadru se poate propune uh, un nou cadru pentru dialogul dintre noi și Statele Unite ale Americii. Vom, uh, vom asculta pe cei doi oratori pe această temă. După cum am spus, nu-i vom mai intra în detalii acum uh, pentru a lăsa timp uh, vorbitorilor și dialogul cu dânsii. Vă rog, domnule Padoaschiopa, vă dau cuvântul. Ție, presi... Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să fiu astăzi invitat la Parlamentul European uh, în comisia dumneavoastră și mai ales sub președinția dumneavoastră. Pentru că am colaborat împreună și am avut de, de, de, de, eh, o relație de prietenie de peste 10 ani. Voi eh, vorbi engleză pentru ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să mă înțeleagă și deci voi prezenta pe scurt eh, acest raport care cred că v-a fost uh, distribuit tuturor. După cum știți, Notre Europe uh, este centrul de cercetare creat uh, de Jacques Delors în 96, când s-a întors în Franța după 10 ani în calitate de președinte al Comisiei. Din 2005 sunt președintele organizației Notre Europe, care are un consiliu și un comitet de orientare format din uh, personalități la nivel foarte înalt în politica europeană din diferite țări. Acum un an, când uh, a început uh, mandatul lui Obama, iar instituțiile europene se pregăteau um, pentru un proces de reînnoire, având în vedere alegerile noi comisii uh, și uh, previzibile a tratatului de la Lisabona, Organizația Notre Europe a considerat că a venit momentul să reconsiderăm în mod profund relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană și s-a creat un grup sub președinția comună a lui Romano Prodi și a lui Giffer Hofstadt, format din Jerry Buzek, care tocmai intrase în Consiliul uh, Organizației uh, Notre Europe, Ioșca Fischer, Jacques Delors, uh, domnul Liponen și doamna Nicolizoto raportor persoane care făceau deja parte din familia Notre Europe pentru a reflecta împreună și pentru a produce un raport în legătură cu modul în care trebuie abordate relațiile UE-SUA în următoarea perioadă. Uh, grupul uh, și-a dat seama de faptul că după multe decade în care lumea a fost uh, practic bipolară și uh, apoi uh, încă o perioadă de aproape 10 ani în care visul unei lumi unipolare a fost urmărit mai ales de cealaltă parte a Atlanticului și percepția în jurul lumii a fost aceea că rolul uh, um, Statele Unite în lume a fost uh, unul de hegemonie. Am recunoscut faptul că astăzi uh, lumea este multipolară și de aceea abordarea acestei relații trebuie să se facă sub semnul parteneriatului și pentru Uniunea Europeană și Statele Unite, această perioadă este marcată de faptul că provocarea globalizării pune mai multe probleme atât Statelor Unite cât și Uniunii Europene și uh, le conferă și anumite responsabilități pe care niciuna dintre cei doi actori majori de pe scena mondială, SUA și Uniunea Europeană, nu pot uh, să le abordeze singure. În același timp, nevoia de a gestiona globalizarea este una urgentă pentru a evita degenerarea relațiilor internaționale înspre uh, de, mm, dezechilibrul între puteri care ar fi o tendință uh, negativă. În raport se analizează aceste provocări în mai multe domenii și nici Europa, nici Statele Unite uh, nu pot singure să depășească aceste provocări și se propune o abordare comună bazată pe acceptarea a două concepte fundamentale, pe de o parte multilateralismul și pe de altă parte o suveranitate împărțită ca două metode de a aborda în mod constructiv provocările globalizării. Cred că vă, mă, mă voi opri aici. Și Steve Davignon va intra în mai multe detalii în legătură cu acest raport. Vreau doar să repet faptul că este Um, că respectăm atenția pe care o dați activității noastre, dându-ne ocazia să avem astăzi acest schimb de opinii. Este o onoare pentru noi. Parole. Domnul Davignon, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat uh, ocazia să ne adresăm Comisiei prezidate de dumneavoastră astăzi pentru a vă vorbi despre documentul pe care l-am produs împreună. Pentru a reveni la punctul de plecare, acum un an ne-am uh, pus întrebări în legătură cu relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, care au făcut obiectul multor publicații, comentarii și documente. Și ne-am spus că trebuie să, re, să regândim relația ca și cum n-ar fi existat 60 de ani de relații între Uniunea Europeană și Statele Unite. Nu pentru că ne aflăm într-o lume care iese din al doilea război mondial, ci într-o lume în care puterea sovietică a dispărut și în care globalizarea a devenit o realitate de zi cu zi. Și Ni s-a părut că este oportun să ne punem aceste întrebări în momentul în care Tratatul de la Lisabona urma să dea noi instrumente de acțiune Uniunii Europene și în care președintele Obama a ajuns la putere în Statele Unite cu un mandat diferit de cel al predecesorului său. Și de aceea am meritat să ne gândim, să facem supoziția că puteam pleca de la zero și să vedem care ar fi fost interesul unei colaborări sau lipsei acesteia. Deci, factorul principal a fost uh, modul în care lumea se schimbă prin globalizare, sporirea interdependenței și intrarea pe scena mondială a unor actori uh, care doresc să ia parte la modul de organizare a lumii în secolul 21 și în a doua parte a lui. Deci, am făcut analiza acestei schimbări și aceste schimbări din două perspective. Statele Unite, cea mai mare putere care a existat vreodată în istorie, dar care nu uh, puteau să realizeze singure obiectivele pe care și le fixau, fie ele pozitive sau negative, bune sau rele, și experiențele din Irak, Afganistan sau uh, procesul de pace din Orientul Mijlociu au fost, uh, sunt exemple care arată că politica de hegemonie a Statelor Unite, executate singură de această țară, nu putea să aibă câștig de cauză, deci a eșuat. De aceea am considerat important să evaluăm în mod critic realizările majore ale Uniunii Europene, pe de altă parte. Succesele Uniunii Europene sunt semnificative, dar instrumentele de intervenție din politicile noastre lăsau de dorit și cu ambiția, de, deci avem ambiții, dar nu reușim întotdeauna să le punem în practică. De aceea a trebuit să, trebuie să ne dăm seama că există încă tot felul de iluzii în legătură cu uh, activitățile Uniunii Europene. După ce am ajuns la această dublă constatare, deci pe de o parte că americanii nu pot să câștige singuri și dacă că europenii, dacă nu sunt atenți, riscă să fie marginalizați în această arhitectură a noii lumi, a trebuit să ne punem uh, întrebări serioase în legătură cu modul de abordare a noilor provocări. Și am făcut în acest sens trei constatări. Prima, că riscul exista peste tot, deci nu putem crede că ne aflăm într-o lume stabilizată, și asta este o greșeală. În fiecare zonă asupra care ne atrage atenția există riscuri sau probleme. Situația este așa cum este și trebuie, deci lumea trebuie să aibă reguli și, pe de altă parte, exista pericolul ca metodologia folosită pentru a răspunde acestei provocări majore risca să fie reîntoarce la o politică a echilibrului între puteri. Și istoria ne-a învățat pe noi în Uniunea Europeană că stabilitatea nu poate să fie oferită de un echilibru între forțe majore. Deci, pe lângă aceste probleme obiective, se punea și o problemă metodologică importantă și am avut impresia că dacă considerăm, așa cum o facem în acest document, că răspunsul, reacția trebuie să fie unul multilateral, că în cadrul acestei reacții, Uniunea și Europeană și Statele Unite, care împreună dețin o putere economică foarte mare și uh, capacități tehnologice majore, fără deci această cooperare, nu putem influența suficient noua arhitectură. Și, deci, dacă dorim o structură multilaterală, ce tipuri de probleme trebuie să, aborde, să fie abordate în cadrul acesteia și cum se poate realiza această structură în mod optim. Și s-au, uh, au apărut foarte rapid problemele fundamentale legate de democrație și dezvoltare și în legătură cu acestea se pune problema valorilor care stau la baza Uniunii Europene, pe de altă parte crizele în securitatea internațională, conflictul din Israel-Palestina, problemele din Asia sau mm, definirea politicii în relația cu Rusia, apoi provocările majore ale viitorului, provocările cauzate de schimbările climatice, care au confirmat faptul că abordarea tradițională de a propune o atitudine normativă multilaterală la Copenhaga a fost uh, uh, respinsă de anumite țări care nu se considerau obligate să accepte teoria sau lecțiile din partea noastră. A... Mi s-a părut evident faptul că Uniunea Europeană singură nu poate să facă aceste lucruri, nici Statele Unite singure nu pot să facă aceste lucruri și dacă uh, Uniunea Europeană și Statele Unite puteau, ar putea să abordeze aceste probleme împreună, să ajungă sau să contribuie la un consens executiv pe aceste teme majore, de la guvernanța economică până la asigurarea securității, trebuie să ne întrebăm dacă în condițiile actuale această relație privilegiată între europeni și americani este posibilă și am ajuns la concluzia că este posibilă doar dacă sunt întreunite trei condiții. Și aici facem diferența între o simplă continuitate în relațiile UE-SUA. Ajungem la concluzia că e nevoie de o continuitate, dar într-un context diferit. Și astfel am definit trei condiții. Deci, ca dacă există o dependență militară a Uniunii Europene de Statele Unite, acest lucru nu trebuie să implice și o dependență politică a Uniunii de Statele Unite. Deci această dependență mm, în domeniul securității nu trebuie să implice o dependență politică. Și asta înseamnă că Statele Unite trebuie să acceptă responsabilitatea responsabilitate a Uniunii Europene și că Uniunea Europeană trebuie să aibă ambiție de a-și asuma această responsabilitate proprie. A doua condiție este aceea de a accepta ca în contextul definirii acestei noi politici să tragem uh, con concluziile sau uh, să învățăm lecții de pe urma faptului că statele europene singure nu pot să facă aceste lucruri și dacă dorim să avem politici eficiente, se va pune problema uh, suveranității împărțite, care trebuie să fie o precondiție la reușita și definirea unei politici putem să lăsăm deoparte întrebarea de ce domnul Obama nu a, fost, nu a mers la Madrid. Acest lucru poate să fie interpretat și da, domnul Obama, dacă merge la Madrid, nu va afla nimic nou de la europeni. Nu spun că aceasta este um, interpretarea care trebuie, uh, pe care trebuie să o avem. A treia condiție este aceea ca americanii să accepte că calea multilaterală este aceea unei guvernanțe cu participarea multor altor actori, care nu trebuie să fie un semn de resemnare din partea lor, ci de acceptarea faptului că o politică de hegemonie nu trebuie să fie cea uh, vehiculată. Iată ce spunem în acest raport, care este o metodologie verificare și propuneri pentru o reînnoire a relației cu Statele Unite, privilegiată, dar care trebuie să respecte anumite condiții. Mulțumim raportorilor experți și începem dezbaterea. Mai întâi doresc să dau cuvântul colegii Sarah Latford, vicepreședinte a delegației cu relațiile cu Statele Unite, și domnul și reprezentant uh, și reprezentantul doamnei Brock. Chairman, yes. Vă rog. I am a... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, încerc uh, cu greu să-l înlocuiesc pe Elmar Brock, care este președintele delegației cu SUA și a cerut scuze că nu poate veni pentru că are o întâlnire cu Consiliul, un angajament uh, luat înainte. Foarte pe scurt vreau să salut acest raport foarte interesant. Uh, nu am avut timp să-l citesc de la un capăt la altul, dar cred că sunt de acord cu uh, ideile principale. Și anume că Uniunea Europeană dorește un parteneriat și nu uh, dorește o dependență politică de Statele Unite o Europa divizată nu se va putea afirma. Numai dacă vorbim într-un singur glas, vom putea să fim o forță pe scena mondială. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu ultimul fragment, chiar înainte de concluzii. E, văd acolo o frază destul de stranie. Vreau să vă o citesc. Acolo se spune că parteneriatul euro-american va rămâne ineficient dacă este tratat doar ca o scuză pentru o nouă formă de dominare de către vest, adică de către Statele Unite. Mie mi se pare că e o frază care denotă paranoia până la urmă. Parcă se sugerează că uh, au existat ezitări în legătură cu posibilitatea ca Europa să fie puternică și unită și să aibă un parteneriat pe picior de egalitate cu uh, americanii. De, și că există te, teama că s-ar putea consolida hegemonia americană. E ca și cum cei din partea europeană au ezitat, că n-au fost convinși că pot fi un aliat de încredere și eficient. Și că suntem dezbinați și ceea ce ar însemna că americanii nu se vor baza pe noi uh, și deci nu ne vor folosi ca pe o trambulină către uh, dominația mondială. Mi se pare o psihologie cam ciudată și mă întreb dacă sunteți de acord că este greșit să avem un astfel de mod de gândire și anume că cu cât suntem noi mai uniți și mai eficienți, cu atât riscăm mai mult ca americanii să ne ia de buni și să uh, ne folosească ca trambulină pentru dominația mondială. Grazie, onorevole Ladford. Comin... Mulțumesc, doamnă Ladford. Acum începe adevărata dezbatere. Opt oratori s-au înscris la cuvânt și pentru a respecta timpul prevăzut, vă rog să vă formulați ideile și întrebările într-un minut și jumătate. Are mai întâi cuvântul colegul Francisco Milan Mon, care a fost deja raportor la AFET în legătură cu relațiile transatlantice. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să ascult raportul dumneavoastră astăzi dimineață, atunci când v-ați întâlnit cu domnul Buzek. Acum un an, Parlamentul a emis un raport care a fost adoptat în martie anul trecut, în care se spunea că relațiile cu Statele Unite au o importanță strategică foarte mare. Și, așa cum ați spus, cred că aceasta este o relație pe care trebuie să o încurajăm. În ultimii doi ani au apărut două sau trei evoluții care facilitează întărirea acestei relații, și anume o nouă administrație americană, administrația Obama, care este mai deschisă și mai pragmatică și interesată de neutralitate și o nouă Uniune Europeană, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cu noi instituții și alte atribuții și, în al treilea rând, cred că există o conștientizare de ambele părți că suntem astăzi într-o nouă situație, așa cum ați spus și dumneavoastră. Deci nu mai este vorba doar de alianțe militare în acest moment. Trebuie să avem parteneriate globale, să cooperăm între cei doi parteneri, uh, Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci, acest parteneriat nu se bazează doar pe voința politică a statelor membre, ci Cred că statele membre, cele 27 de state membre din uh, Europa și Statele Unite sunt perfect de acord că trebuie să vorbim cu o singură voce, deci să nu avem uh, mai multe păreri divergente. Pentru a întări această relație, tratatul de la Lisabona va fi foarte util. Azi dimineață m-am referit la aceste lucruri uh, în fața înaltului reprezentant. Cred că am văzut ceva în raport legat de noile instituții care au uh, fost înființate odată cu tratatul de la Lisabona, dar cred că avem o părere foarte negativă în Europa. Vorbim numai despre criză și despre cauzele ei. Și asta apare la pagina 11 despre starea actuală a uh, Uniunii Europene. Milan Mona, la colega Gomez, per un minut e mezzo, per favore. Doamna Gomez, un minut și jumătate. Mulțumesc pentru punctul noastră de vedere. Sunt uh, de acord cu a doua concluzie, că statele membre nu se pot descurca singure, deci avem nevoie deci uh, o uniune interguvernamentală nu ajunge pentru a face față a tuturor acestor uh, probleme. Deci trebuie să rezolvăm toate problemele, inclusiv Grecia, spre exemplu, și trebuie să colaborăm cu, Uniune, cu Statele Unite astfel încât să putem combate criminalitatea transfrontalieră care migrează spre paradisurile fiscale. Sunt de acord de asemenea că Statele Unite trebuie să accepte această lume multilaterală, dar și Uniunea Europeană trebuie să facă același lucru trebuie să accepte lumea multilaterală și uh, instrumentele multilaterale, deci să nu mergem numai la G2, ci să mergem și la ONU, pentru că Uniunea Europeană nu a făcut nimic în cadrul tratatului de la Lisabona pentru a provoca, a determina o reformă a Consiliului de Securitate ONU, ceea ce este absolut uh, esențial dacă vrem o societate multilaterală. Și în ceea ce privește ultima concluzie, a spus că independența politică nu înseamnă neapărat uh, o alianță militară sau o independență militară. Dar din ce am văzut eu în lumea de astăzi, din ce în ce mai mult, cred că Uniunea Europeană nu ar trebui să renunțe la ideea de a-și construi o armată o forță armată în scopuri foarte bune pentru a ajuta la multilateralism la nivel internațional. Mulțumesc! Grazie, onorevole Gomez. Mulțumesc, doamnă Gomez. Are cuvântul acum Doamna Neitz, un minut și jumătate. President, colleagues, uh, I would like... Dragi colegi, domnule președinte, aș dori ca uh, reprezentanții uh, Aș dori să le mulțumesc reprezentanților Notre Europe pentru contribuțiile pe care le-au adus în privința acestui subiect foarte important și anume reformularea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Bineînțeles, acum ne aflăm într-un moment destul de dificil. Suntem între instituții, deci suntem oarecum într-o perioadă de tranziție. Va exista un serviciu de acțiune externă, dar acesta nu a fost încă înființat, suntem încă în discuții și, în același timp, lumea nu stă pe loc să ne așteptă pe noi. Deci lumea nu așteaptă ca noi să ne rezolvăm mai întâi toate problemele și apoi să putem să ne facem o intrare glorioasă pe scena mondială. Dar în ciuda acestui lucru ar trebui să facem tot ce putem și să profităm de situația în care ne aflăm în acest moment. Cred că și dumneavoastră în acest raport susțineți același lucru, că ar trebui să avem o poziție critică față de noi înșine. Cred în primul rând că Uniunea Europeană are nevoie de o politică externă corectă și normală care să ajute la rezolvarea problemelor și nu să aibă parte doar de declarații și de retorică. Ne pricepem foarte bine la retorică, dar nu suntem la fel de buni și în rezolvarea problemelor, deci avem nevoie de asta. În al doilea rând, și aceasta este ultima mea observație, domnule președinte, pentru că m-ați făcut să sar peste o propoziție. Atunci când vorbim despre negocierile pentru multilateralism, trebuie să ne dăm seama că nu ajunge să ajungem noi la un acord între noi înșine. toată lumea a vorbit despre uh, conferința de la Copenhaga și am crezut atunci că toată lumea ne va urma pentru că noi am reușit să ajungem la un acord, dar ceea ce a fost, s-a întâmplat de fapt acolo, a fost o problemă majoră. Mulțumesc, domnule președinte. L'onorevole Losing per un minut e mezzo. Doamna Lözing, un minut și jumătate. Mai întâi am o întrebare de, legată de organizare. Eu nu am primit raportul în scris și văd că alții citează raportul. A, se află la intrarea în sală. Bine, mulțumesc. S-a spus de mai multe ori că uh, există o diferență între independența politică și independența militară și cele două sunt văzute în opoziție. Eu vreau să spun că independența politică are și ea o oarecare importanță și că trebuie să fie înscrisă în cadrul politicii și a strategiei NATO. Pe baza consensului în cadrul NATO, mă întreb în ce măsură putem să ajungem la o oarecare independență politică, pentru că aici este vorba mai ales de independența militară. vicepreședintele Joe Biden a spus fără echivoc că Washington este gata să facă mai mult pe plan internațional. Însă invită pe aliați să își să nu recurgă la forță sau la violență decât atunci când toate celelalte măsuri eșuează. Și dacă nu se poate ajunge la un deal cu Statele Unite, uh, atunci Uniunea Europeană va fi obligată să joace un rol militar mai important în regiunile de criză ale planetei. Oare nu riscăm să militarizăm și mai mult politica externă a Uniunii Europene, așa? Se spune că Statele Unite investesc prea mult în echipamentele militare. 2% din PIB este investit investit în echipamente militare. Și asta, dată fiind, dată fiind dificultățile sociale, este destul de mult. Unde trebuie să se pună limita? Mulțumesc. Ultima întrebare și apoi dau cuvântul domnului Padoa Schiopa, care trebuie să ne părăsească la ora 16. Domnul Butikofer. Die Amerikaner haben gerade... Mulțumesc. Americanii au un președinte care mai presus de orice, are o abordare pragmatică în ceea ce privește dialogul transatlantic. Deci nu are o abordare nostalgică sau romantică. trebuie să ne gândim la pericolul marginalizării și trebuie să vedem dacă putem face ceva pentru a schimba acest lucru și nu putem face acest lucru cu o abordare nostalgică. Există o dialectică în acest dialog care poate deveni uh, importantă doar dacă ambii parteneri de dialog analizează la nivel practic propriile lor angajamente și văd în ce măsură sunt acestea utile într-un mod cât mai complementar cu putință. Și acest lucru s-a spus deja. S-au făcut multe declarații, dar nu s-a făcut mare lucru în practică pentru a face parte din acest dialog. Și atunci am două întrebări. În ceea ce privește discursurile introductive, pe care probabil nu le-am înțeles foarte bine, chiar ar trebui să ne îngrijoreze că Statele Unite vor face exact ceea ce au spus uh, că fac, cu alte cuvinte, unilateralismul nu a dispărut deja, ar trebui să existe o conducere și dacă da, atunci uh, de cine trebuie să țină ea? Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului președinte Padua Schiopa, care trebuie să plece și apoi domnului uh, Davignon, care poate să rămână mai mult pentru a da răspunsurile. Vă rog comments and Observațiile și subiectele care au fost uh, discutate uh, vor fi comentate de mine, iar uh, domnul Davignon va comenta și restul aspectelor. Unul din subiectele ridicate se referă la analiza existentă în raport referitoare la creșterea ineficienței măsurilor care se bazează exclusiv pe autoritatea statelor naționale și faptul că globalizarea creează paradoxul unei eroziuni a puterii în ceea ce privește statele membre care trebuie să facă față provocărilor uh, puse de acquis, dar în același timp se agață de atitudini mai vechi și de suveranitatea proprie. Deci cred că acesta este o idee care se aplică tuturor statelor lumii, la orice scală, inclusiv, așa cum am văzut din experiența ultimelor 10 ani, cele mai uh, puternice și mai bogate state din lume, și anume Statele Unite, printre altele. Deci, cred că acesta este un element cheie pe baza căruia am construit acest uh, raport. Au existat și alte observații din partea ultimului vorbitor și din partea doamnei Gomes în ceea ce privește faptul că Uniunea Europeană nu ia măsurile pe care ar fi putut să le ia pentru promovarea reformelor Consiliului de Securitate al ONU. Și, de asemenea, se abține și nu rezolvă problemele uh, care sunt legate de propria apărare. Și cred că aceste două idei sunt foarte bune și sunt chiar în conformitate cu ceea ce spune și raportul. Pentru că această nouă abordare să fie urmată, Europa trebuie să remedieze mai multe omisiuni în ceea ce privește realizările uh, făcute în urma propriilor politici. La fel cum Statele Unite ar trebui să încerce să revizuiască acest vis de omnipotență sau autosuficiență, pentru că acestea sunt două defecte care se potrivesc în ceea ce privește politicile aplicate în ultimele decenii. Și cred că acestea trebuie să fie corectate, deci sunt perfect de acord cu observația dumneavoastră și mă voi opri aici, la aceste două puncte. Grazie, profesor Vă mulțumim, domnule profesor Padoaschiopa. După ce se vor încheia toate intervențiile din sală, voi da cuvântul domnului Davignon. Trebuie să reduc acum la un minut timpul acordat uh, celorlalți vorbitori. Domnul Chelam, vă rog. Președinte, Vă mulțumesc și îmi exprim admirația pentru raportul dumneavoastră care tratează în termeni foarte practici provocările cu care ne confruntăm. Raportul nostru nu este, este scurt, dar nu este foarte simpatic, ca să zic așa. Ne-ați arătat cum putem să ne transformăm dezavantajele în avantaje și cred că ajungem astfel la propriile noastre politici care încă nu au fost transpuse în realitate. și poate această introducere a uh, dimensiunii supranaționale ca uh, element cheie pentru unificarea Europei ar trebui să se aplice și uh, globalizării și problemelor mondiale. În ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, mulți au spus că seamănă cu un cuplu căsătorit de multă vreme care deja are o grămadă de probleme, dar nu ajung niciodată la divorț. Și acum întrebarea mea este, sunteți de acord cu uh, ministrul de externe finlandez care a spus că ar trebui să declarăm un nou act de solidaritate între Uniunea Europeană și Statele Unite și să uh, încurajăm uh, piața transatlantică, așa cum a sugerat Parlamentul. Mulțumesc! Hola. Mulțumesc, domnule Kellam. Are cuvântul acum colegul Taler. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și uh, invitațiilor pentru acest raport. Cred că a venit la momentul potrivit. Statele Unite sunt într-adevăr o țară foarte mare, dar dacă luăm în calcul și PIB-ul, Uniunea Europeană este cu 30% mai mare ca țară, dacă îi putem spune așa. Aș dori să aflu părerea dumneavoastră pe următoarea temă. Orientul mijlociu este problema globală în care Europa și Statele Unite ar putea face împreună mai mult decât au făcut până în prezent. Cred că acesta este uh, elementul cheie care generează instabilitate în, um, în lume și care generează și sentimente anti-europene și anti-americane, Care credeți că este cea mai bună posibilitate de a ajunge la pace în Orientul Mijlociu? Putem, ne, ne putem folosi de NATO? Mulțumesc, domnule Thaler. Și Domnul Van Dalen, un minut. Domnule președinte, dacă ne uităm la politica europeană a forumurilor, vedem că există doi membri care sunt membri două state membre care sunt membri și în Consiliul de Securitate al ONU. Deci au o poziție la care nu vor să renunțe și trebuie să vedem modul în care francezii și britanicii și Uniunea Europeană pot coopera. Cum vedeți noastră această cooperare? În al doilea rând, ați vorbit despre implicarea militară, eh, dar părerea mea este că fără această putere militară, uh, fără ca Uniunea Europeană să poată să angajeze trupe în Afganistan și așa mai departe, nu vom fi niciodată pe picior de egalitate cu uh, Statele Unite. Deci, care este ideea noastră în ceea ce privește această egalitate? Mulțumesc! Bine, grație. Prego, doctor Davignon, a... Vă rog, domnule Davignon, să răspundeți așa cum doriți. Trebuie să încheiem uh, destul de repede. La și un sfert. Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu trambulina, ce încercăm noi să spunem este că caricatura a ceea ce vom face noi împreună cu Statele Unite va fi o caricatură dacă nu, este, dacă nu are baze solide. Deci, caricatura va fi că uh, vom părea că încercăm să avem o poziție dominantă deghizată. Raportul este bazat pe această idee și se referă la alte chestiuni legate de acest subiect și anume faptul că o lume multilaterală necesită contribuții și de la alți parteneri și implică ascultarea acestor contribuții de ceilalți parteneri. Va trebui să fim suficient de puternici să există o parte suficient de puternică ca să implice angajamentul celorlalte părți. Pentru a reveni la Copenhaga, conferința de la Copenhaga nu s-ar fi desfășurat fără contribuția și fără angajamentul Uniunii Europene. Am mers la conferința de la Copenhaga cu ideea că rezultatele sale vor fi comparabile cu ce făcuserăm înainte, un acord colectiv, cu angajamente colective, cu o evaluare a modului în care aceste obligații colective au fost respectate în practică. Și a fost clar la Copenhaga că majoritatea celorlalte state nu au fost de acord cu această abordare și au dorit o abordare diferită, bazată pe negocierea intereselor lor proprii, fără să accepte ca uh, un dat că uh, formatul multilateral este cel mai adecvat. A, am început să ne dăm seama că este cazul să-i convingem și pe alții să o abordeze această metodologie multilaterală și că vom reuși numai dacă contribuim la regulile filozofiei multilaterale și nu doar repluăm ceea ce facem de ani de zile. Asta este schimbarea și la asta trebuie să avem grijă. Deci, ideea din întregul raport este că nimeni nu este astăzi în poziția de a dicta restului lumii ce să facă. Și pe de altă parte, dacă nu avem anumite reguli, nu vom putea să abordăm probleme fundamentale. Trebuie, deci, să îi convingem pe toți de abordarea multilaterală și ambiția Europei este să fie convingătoare. Americanii trebuie să joace rolul de plin și dacă îi putem angaja și pe americani în atingerea anumitor obiective, înseamnă că ne-am adus contribuția, dar aceasta nu va fi și concluzia noastră neapărat. În orice caz, va fi o abordare foarte utilă. Nu trebuie să fim timizi în uh, relația cu americanii. Trebuie să aducem fiecare ce trebuie să aducem și să nu se întâmple cum s-a întâmplat în trecut, uh, de atâtea ori. Vreau să mă refer aici și la întrebarea uh, în legătură cu Orientul Mijlociu. Dacă ar trebui să intervenim mai mult acolo, da, răspunsul este un da răspicat. Distribuirea uh, sarcinilor face ca Uniunea Europeană să contribuie masiv la uh, asistența financiară pentru palestinieni, ceea ce este foarte bine și Statele Unite și asumă sarcina de a convinge pe israelieni că trebuie să se ajungă la un acord. Dar sunt două exerciții separate. Deci nimeni nu folosește efectul de pârghie pe care îl ar putea oferi celălalt. Și cred că s-ar putea face mult mai multe și trebuie să fiu de acord cu o observație și anume consecințele uh, evoluțiilor din Orientul Mijlociu duc uh, la un grad foarte ridicat de nepopularitate a tot ceea ce provine din Occident. Totul este privit și știți și dumneavoastră că percepția e mai importantă decât realitatea, deci este privit cu ocrăi și deci ne pierdem influența și în multe alte state ce suferă de lipsa păcii, din cauza acestei uh, distribuire a sarcinilor și este o chestiune foarte importantă. Doamna Neitz a spus și noi spunem foarte clar în raport, cu toate că retorica noastră este foarte bună, nu este suficientă. Nu convingem prin cuvinte, trebuie să convingem prin fapte, prin obiective și rezultate. Iar acum, Acum că avem instrumentele puse la dispoziție de tratatul de la Lisabona, nu mai avem nicio scuză. Acum nu mai putem spune că noi am vrea să facem ceva, dar nu avem cu ce. Acum a venit clipa adevărului. Avem instrumentele, ce vrem să facem cu ele? Instrumentele vor fi uh, măsurate în funcție numai de obiectivele atinse este o situație în care trebuie să hotărâm ce facem și ce nu facem. Și uh, așa uh, nu poate fi evitată împărțirea sarcinilor, pentru că eficiența înseamnă împărțire. Nu putem să avem o poziție care să fie suma pozițiilor a 27 de state, pentru că aceasta nu va fi o poziție, va fi un inventar și nu va duce la nimic bun. Uh, trebuie să începem să acceptăm că activitățile noastre diplomatice și politice și metodologiile pe care le folosim noi pentru a obține rezultate în uh, sfera națională vor trebui să fie folosite și în sfera europeană. Va trebui să împărțim o parte a suveranității noastre pentru că acțiunile individuale nu mai sunt de ajuns. Nu este atât de mult vorba de faptul că ne temem de acțiune unilaterală. Ne temem de lipsă de eficiență unilaterală, ceea ce creează o foarte mare ambiguitate. Nu se mai știe exact ce reprezentăm și ce dorim să obținem. Eu uh, nu mă tem de parteneri. Nu cred că vom avea nimic de pierdut dacă China și ONU vor face un parteneriat clar. Cred că și Statele Unite trebuie să spună ce vor și ce nu vor și uh, cât de mult sunt dispuse să se angajeze. Și în încheiere, uh, întrebarea legată de cheltuielile de, legate de securitate. Ce spunem noi în raport uh, este următorul lucru. Problema nu este că există o dependență de Statele Unite în domeniul securității și că de aceea trebuie să acceptăm și o dependență politică de Statele Unite. Acesta este o afirmație și am mers apoi și un, un pas mai departe și ne-am întrebat dacă trebuie să acceptăm această dependență de Statele Unite și răspunsul a fost nu. Dar atunci când faci un astfel de raport trebuie să începi de acolo de unde ești și să spui, uite, suntem aici, dar vrem să ajungem acolo. Pentru că dacă te apuci să vorbești numai despre locul unde vrei să ajungi, atunci toată lumea o să spună că vorbești mult și nu faci nimic. E nevoie de un echilibru foarte fin. Deci, nu e bine să fim dependenți politici și nu trebuie să fim nici dependenți pe planul securității. Și aici trebuie să spunem că s-au făcut progrese de-a lungul timpului cu cinci ani în urmă, dacă am fi fost unde suntem astăzi, nimeni n-ar fi crezut, de exemplu, că armata germană acționează în țări străine și că Marea Britanie iese din zona atlantică, în fine, în Afganistan, de exemplu, în fine, despre Balcani se mai poate discuta. Deci, nu s-au făcut destule, dar s-au făcut suficiente lucruri pentru ca raportul nostru să nu conțină iluzii. Cred că ceea ce am inclus în raport se poate realiza dacă se dorește să se realizeze. E vorba deci de un concept, nu este o descriere despre ceea ce ar trebui să fie făcut în fiecare caz, este doar o descriere a motivelor și a motivelor pentru care, dacă vrem să jucăm un rol în această lume în schimbare, este necesar un parteneriat cu Statele Unite și că foarte multe depinde de cum anume este organizat acest parteneriat. Asta am încercat să includ în raport, în raport și cred că v-am răspuns cât am putut de bine la diferitele întrebări. Vreau să repet și ce a spus colegul meu și anume că dorim să avem ocazia să vorbim despre acest text. Mulțumesc! Vă mulțumim. A fost o întâlnire cu adevărat interesantă și reacțiile colegilor arată acest lucru uh, mai bine decât cuvintele mele. La sfârșitul raportului se sugerează ca Uniunea Europeană să nu mai fie dependente de NATO și să devină un instrument militar în serviciul parteneriatului SUA-UE. Obiectivele de integrare ale Uniunii Europene trebuie dezvoltate cu o anumită suveranitate uh, națională care să fie o sinteză a suveranității guvernelor și nu o sumă a lor și uh, faptul că a trecut uh, epoca relațiilor West and West, ci trebuie să lucrăm pe baza multipolarității. Vă mulțumesc pentru prezență și noi ne continuăm activitatea. Trecem imediat la vot. Se votează propunerea de decizie a Parlamentului și Consiliului în legătură cu acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei. Vă invit să vă introduceți uh, cartelele de vot în consolă. Dacă nu ați făcut-o, vă rog să o faceți pentru că vom începe votul. Și-a uitat cineva cartela. Uh, în câteva secunde poate să o recupereze. Vom începe cu considerentul 1, amendamentul 1 al raportorului Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Și votăm acum amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vedeți, doriți să verificăm? Bine, atunci uh, verificăm, votăm electronic amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a deschis votul pentru amendamentul 2. Așteptăm câteva secunde să încercați să introduceți cardurile de credit, American Express, Visa și așa mai departe, dar nu merge decât cu cartela Parlamentului European. Deci, 60 de persoane au votat, 38 pentru, 16 împotrivă, 6 abțineri, se adoptă. Cade amendamentul 10, amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm electronic. Votul final. S-a deschis votul. 61 de persoane votează. S-a închis votul. 57 de voturi pentru, 4 obțineri, niciun vot împotriva. Felicitări raportorului. Și astfel s-a încheiat voturile. torniamo ai nostri lavori. Dragi colegi, haideți să ne reluăm lucrările. Și acum, pe ordinea de zi, avem a doua discuție pe marginea proiectului de raport al colegului Sala Franca, care se află printre noi în legătură cu strategia UE în relațiile cu America Latina. Primul schimb de opinii a avut loc pe 4 februarie 2010 și votul va avea loc mâine. Deci, uh, fără a mai pierde vreme, știu că domnul Salafranca are o, o întâlnire importantă, așa că voi începe imediat, îi voi dea dânsului cuvântul și apoi colegilor care vor dori să ia cuvântul. Mulțumesc! Gracias, señor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să spun că am citit. Președinte, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Deci, voiam să vă spun că am uh, studiat cele 100 și ceva de amendamente depuse la raportul meu în amănunt și am încercat, așa cum e normal, să văd care dintre ele sunt compatibile care sunt compatibile cu spiritul general al raportului, pe care l-am mai explicat și cu alte ocazii. Uh, nu este, este un raport uh, inspirat din alte rezoluții adoptate de Parlamentul European pe aceeași temă și înainte de summituri. Și vreau să vă spun că am acceptat aproape toate amendamentele depuse de grupul socialist. Raportorul din umbră, domnul Menendez del Valle, a vorbit cu mine în legătură cu uh, formularea care era uh, făcută în așa fel încât să acopere întreg, întreaga filozofie a raportului. Pot să spun același lucru și despre amendamentele liberalilor și, uh, de asemenea, am încercat să mențin și de la celelalte grupuri amendamentele care mi se păreau rezonabile și care uh, menționau chestiuni uh, logice și contribuiau la consolidarea spiritului raportului. Vreau să mă refer la câteva aspecte din câteva amendamente depuse pe baza uh, lipsei de spațiu, care este o problemă. Foarte multe dintre aspectele în legătură cu care colegii și-au exprimat preocupările, de exemplu, faptul că drepturile omului trebuie să stea la baza parteneriatului regional, la fel ca și chestiunile sociale și egalitatea de gen, au fost introduse în raport în mod satisfăcător prin amendamente pe care le-am depus chiar eu ca raportor și prin alte amendamente depuse de colegi. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp și de aceea am să mă concentrez asupra trei idei fundamentale. În primul rând, ideea care se referă la aspectele uh, Uh, privind acordul multipartit pe care îl negociază Uniunea Europeană cu anumite state din comunitatea andină, uh, Columbia și Peru, de exemplu. Și aici am fost de acord cu anumiți raportori din umbră, mai ales cu domnul Mendes del Valle de la Liberal și cu coordonatorul de la Verzi, care a spus că trebuie să-și finalizeze poziția și că trebuie să facem o referire similară cu cea care a fost adoptată la vremea respectivă în raportul la Albertini. Accept, desigur, toate amendamentele depuse în legătură cu înaltul reprezentant și cu uh, chestiunea genului, care trebuie să fie uh, tratată mai detaliat în unele dintre amendamentele depuse de colegi. Și apoi mai este și un subiect în legătură cu care nu suntem de acord aici la comisie și anume Fundația uh, Europa America Latină care urmează să fie înființată. Și mă gândesc, domnule președinte, dacă aceasta va fi publică sau privată. Unii dintre membrii comisiei doresc ca această fundație să aibă o natură mai mult publică pentru a evita uh, certurile aici la comisie, sunt gata să propun două amendamente de compromis uh, și anume să nu menționăm natura fundației, ci doar să spunem că va fi creată. Asta ca să evităm unele dintre disensiuni. Domnule președinte, sunt convins că colegii de la comisie vor înțelege că atunci când un raportor spune că salută comunicarea comisiei, și că, de fapt, și că unul dintre grupurile politice deplânge această comunicare, posibilitățile de negociere sunt destul de limitate. Cu toate că nu mă deranjează neapărat să fac un efort, vă repet că eu sunt uh, plin de bunăvoință și uh, voi avea în vedere alte opțiuni de acum și până când vom vota, pentru că eu doresc să ajungem la un nivel de consens cât mai mare. Și cred că deja acest consens se conturează, dar întotdeauna e loc de mai bine. Doamna Lunacek este raportorul din umbră de la Vers și mi-a spus că nu a avut suficient timp pentru a analiza compromisurile. Deci îi stau la dispoziție și de asemenea stau la dispoziția altor colegi care de acum și până la vot vor mai avea eventuale dubii, sunt gata să le uh, Uh, spulbere aceste îndoieli și să-i asigur că raportul nostru care se referă la raporturi strategice se va uh, bucura de cel mai mare sprijin. Mulțumim, domnule Salafranca, pentru intervenția dumneavoastră și pentru disponibilitatea dumneavoastră pentru a colabora cu colegii. Dau acum cuvântul colegului uh, Menendez del Valle care a cerut cuvântul. Eu, naturalmente, ia felicit. Mulțumesc, domnule președinte. L-am mai felicitat pe raportor și în trecut am avut uh, exper o experiență comună foarte îndelungată în acest domeniu. Amendamentele mele au fost incluse, deci nu am să mai comentez, dar vreau să profit de ocazie ca să amintesc tuturor colegilor prezenți că acest raport se înscrie în eforturile pe care le desfășoară Comisia noastră și Parlamentul European pentru a atrage mai mult uh, atenția asupra subiectului uh, Americii Latine și a importanței relațiilor strategice, pentru a le aduce în atenția publicului european și a uh, guvernelor europene. Este un efort în desfășurare și cred că este necesar să continuăm să facem acest efort pentru că publicul din Europa și nici măcar toate guvernele nu sunt informate în mod adecvat în legătură cu situația din America Latină și nici nu sunt bine cunoscute um, problemele de amploare de pe continentul respectiv, probleme uh, care, cred eu, cu sprijinul necesar din partea Uniunii Europene, nu numai că vor dispărea, ci se vor și transforma în șanse pentru ambele părți. În încheiere, ca să nu vă răpesc prea mult timp, aș vrea să spun că există și un motiv suplimentar pentru care Europa, guvernele și publicul european ar trebui să fie mai eh, preocupate de subiectul Americii Latine. Este vorba de motivele culturale și istorice și de valorile noastre comune. Cred că nicio altă regiune din lume nu este atât de uh, apropiată de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc! Dau cuvântul colegii Gianacu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-l felicit pe raportorul nostru care este de fapt specialist în domeniu, pentru că a lucrat foarte mult pe tema relațiilor UE-America de Sud. Cred că acest raport este excelent, nu, nici nu trebuie să spun prea multe. Am doar următoarea remarcă, eu nu am depus niciun amendament, însă, în ceea ce privește relațiile culturale, Uh, trebuie să vă spun că acestea cred că au o mare importanță pentru țările respective și nu au fost suficient puse în evidență. Dacă am înțeles eu bine, uh, relațiile au fost menționate doar în treacăt și eu cred că ar merita ca raportorul însuși să menționeze printr-un amendament acest aspect. În anii 80, eu uh, mă ocupam la Parlamentul European de relațiile cu aceste state și uh, acele state, aceste state erau dictaturi în vremea respectivă și cred că noi am contribuit la democratizarea acestor regimuri. Și cred că acum avem posibilitatea să ne extindem relațiile cu statele din America Latina în domeniile pe care le-am menționat. Pentru că, așa cum a spus antevorbitorul meu, nicio altă regiune din lume nu este atât de apropiată de noi în ceea ce privește valorile, în ceea ce privește cultura. Suntem foarte apropiați. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Tanac. Mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați. Aș dori mai întâi să îl felicit pe domnul Sala Franca pentru raportul său cuprinzător pe care l-am citit cu mare interes. Acum parcurg și amendamentele de compromis, e o listă foarte lungă și cred că este foarte ușor în acest Parlament și în Uniunea Europeană în general să dai uitării relațiile strategice pe care trebuie să le ai. Și uh, cred că relațiile cu America Latină au fost uitate în ultimii 10 ani punându-se mai mult accentul pe relațiile cu partenerii de îngrăsărit, Rusia, China și așa mai departe. Cred că America Latină merită mult mai multă atenție, pentru că este o regiune strategică a lumii și sigur că nu e cazul să ne concentrăm doar pe principalii actori, cei doi actori principali, Brazilia și Mexic, și să ne gândim și la Columbia, Chile și Argentina, care au o dinamică ce trebuie monitorizată îndeaproape. Cred că este foarte important să încurajăm comerțul și relațiile politice dintre continente. Și în special trebuie să facem față presiunilor din Parlamentul European pentru oprirea acordurilor de liber schimb, de exemplu cel cu Columbia. Uh, se spune că guvernul columbian uh, încalcă drepturile omului, însă eu cred că nu sunt dovezi în acest sens. Grupul meu susține ideea uh, unei culturi comune, bazate pe valori comune cu uh, America Latină. Cred că trebuie să luptăm pentru a menține tradițiile fragile ale uh, democrației parlamentare din aceste țări, spre, uh, care sunt opuse uh, chavezismului, care uh, din Venezuela care se apropie de castrismul din Cuba și așa mai departe, care se opune, deci, uh, tradițiilor occidentale și democrației pluraliste. Se încearcă impunerea totalitarismului în aceste state și grupul meu este complet împotriva acestui lucru. Nu sunt de acord cu anumite amendamente care par să Uh, se referă la problemele legate de migrația din țările din America Latină, uh, considerând că aceasta ar trebui să fie tratată la nivel european. Eu cred că orice politică a ușilor deschise a Uniunii Europene impusă statelor membre va fi considerată inacceptabilă și va duce doar uh, la crearea de uh, mai multă antipatie față de Uniunea Europeană și mai multă popularitate pentru partidele de extremă dreaptă, deci grupul meu va vota împotrivă. Următoarea intervenție este aceea a colegei Weber din partea grupului ALDE. Mai întâi permiteți-mi să-l felicit pe domnul raportor pentru acest raport foarte cuprinzător. Îmi dau seama de dimensiunile uh, muncii sale s-au uh, depus peste 130 de amendamente la acest raport. Uh, nu a fost ușor să ne descurcăm cu atâtea amendamente. E vorba de un raport privind strategia UE în legătură cu relațiile cu America Latina. Multe dintre amendamente intrau în prea multe detalii pentru astfel de strategie și de aceea nu trebuie acceptate. Având în vedere valorile grupului ALDE, valorile liberale, de sprijinirea drepturilor omului și a egalității, doresc să menționez faptul că în timp ce sprijin filozofia UE de a promova abordare regională în negocieri, dorim în același timp să nu lăsăm nicio țară deoparte, să nu izolăm nicio țară, pentru că nu toate țările din regiune sunt de acord cu negocieri comune cu Uniunea Europeană. Este important ca Uniunea Europeană să dea mai multă importanță Americii Latine. De exemplu, un problema foarte sensibilă a migrației, migrațiilor, Ni se cere o politică specială în legătură cu migrațiile în, a Uniunii Europene pentru populația din America Latina. Pe de altă parte, avem uh, ceea ce a spus domnul Tanăc, nu neapărat o politică a ușilor închise, dar destul de închise totuși. Și cred că reacția potrivită nu este niciuna dintre aceste extreme. Trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea educație în America Latină și asigurarea unor condiții de viață bune pentru toți cetățenii din această regiune și astfel vor fi mai puțini cei care vor emigra înspre continentul european. Am cooperat foarte bine atât cu domnul raportor cât și cu grupul socialist. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum doamna Lunacek din partea verzilor, portor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu uh, o chestiune de procedură în legătură cu amendamentele care mi-a pus probleme și apoi mă voi referi la conținut. Sunt în Parlament de ceva vreme deja și am activat în Parlamentul Austriei timp de 10 ani, unde am negociat multe uh, rapoarte și de această dată l-am ajutat pe domnul raportor Sara Franca nu doar în relațiile cu cele două grupuri majore, PPE, socialiștii și liberalii, dar și verzii. Regret uh, public uh, faptul că relațiile um, cu verzii nu au fost la fel de bune. L-am abordat ieri pentru a-l întreba ce se întâmplă cu unele compromisuri și Am primit uh, rap, uh, compromisurile de la domnul Menendez în loc să le primesc de la domnul raportor. Aș fi preferat să am contacte cu domnul raportor pentru a negocia, pentru a vedea la ce amendamente se va rămâne și nu să le primesc în ultima zi pentru a încerca să ajung la un uh, acord. Iată, am dorit să spun acest lucru la început și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa ceva, pentru că, din punctul meu de vedere, precum și din punctul de vedere al grupului verzilor, relațiile dintre UE și America Latină și zona Caraibelor sunt foarte importante. Eu personal am multă experiență politică în cooperarea și relațiile cu societatea civilă și societatea în general din America Latină Subiectul mă interesează și doresc ca Parlamentul European să producă un uh, raport care să reprezinte întregul Parlament sau cea mai, ma, cea mai largă um, majoritate posibilă, nu doar cele două grupuri politice majore. Știu că ele formează o majoritate singure, dar aș dori să vă rog ca pe viitor să fie în, în, incluse în negocieri toate grupurile politice. Iată ce am avut de spus în introducere. Și acum, pentru a intra în detaliile conținutului raportului, apreciez faptul că domnul Salafranca a inclus uh, o parte din subiectele propuse de mine și grupul meu, de exemplu, referirea la Carta Drepturilor Fundamentale, precum și problema violenței împotriva femeilor, pentru că trebuie să luptăm împotriva acestui flagel, precum și chestiunea impunității care continuă să existe în multe țări din America Latină. De asemenea, lupta împotriva schimbărilor climatice a fost de acord să formuleze această parte mai ferm decât inițial. Nu am reușit însă să, cite, să le citesc celelalte compromisuri pe care abia le-am primit. Cred că sunt unele elemente în legătură cu care sper să ajungem la un acord. De exemplu, când vorbim despre sursele de energie regenerabile, dar criticăm pe de o parte parte hidrocentralele prevăzute pentru anumite părți ale Americii Latine, de exemplu Brazilia. Există anumite proiecte din uh, trecut care reprezintă un pericol pentru mediu și pentru populațiile indigene. Și trebuie să facem, e nevoie de anchete pentru a vedea dacă aceste proiecte sunt cu adevărat necesare. Deci trebuie să se găsească surse de energie mai puțin poluante. Poate credeți că e o nuanță, că sunt doar detalii, dar unii sprijină energia nucleară ca sursă de energie ecologică. Eu, uh, în calitatea mea de membra Partidului Verzilor, resping această idee. Energia nucleară nu participă la schimbările climatice, dar este o sursă de energie foarte periculoasă. Un alt element foarte important pentru noi și am o întrebare pentru domnul Salafranca, pentru că mi-a spus în discuția noastră că este în favoarea includerii unei referiri la situația din Mexic și din alte țări. Aș vrea să știu dacă domnul Salafranca a inclus în raportul său acest aspect. Un alt aspect foarte important pentru noi, la punctul 16, în care se vorbește despre negocierea acordului de asociere cu America Centrală și termenul uh, este înainte de summitul de la Madrid. Cred că trebuie să participe mai multe persoane, nu doar grupul meu din Parlament, pentru că situația din Honduras înseamnă că alegerile um, au fost uh, declarate ca fiind nevalide și nu înțeleg cum putem să ne continuăm negocierile cu această țară. Când uh, încercăm să încheiem un acord de asociere cu America Centrală. Un ultim element. Domnul Salafranca spune că negocierile în legătură cu acordul comercial între UE și țările din comunitatea andină s-au încheiat în mod fructuos, dar știm că e vorba doar de Columbia și Peru. Dar este important pentru noi să spunem că regretăm faptul că ideea unui acord de asociere cu întreaga comunitate andină a fost abandonată. Iată ce am avut de spus deocamdată pentru a contribui la această discuție și sper că negocierile vor continua. Știu că votul va avea loc mâine dimineață, dar sper că pe viitor vom putea avea un raport uh, în care să fie incluse opiniile și ideile tuturor grupurilor din Parlamentul European pentru a îmbunătăți relațiile dintre UE și America Latina. Lunacek. Mulțumesc, doamnă Lunacek. Are cuvântul acum domnul Maier, care este și dânsul raportor din umbră. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să spun domnului Salafranca că amendamentele de compromis abia acum le-am primit și de aceea este foarte greu să-mi exprim acum uh, punctul de vedere în legătură cu amendamentele de compromis. În legătură cu raportul, aș dori să spun că consider că domnul Salafranca a făcut eforturi reale pentru a evita domeniile cele mai disputate, nu doar um, aici în Parlament, ci și domeniile de conflict din punctul de vedere al Americii Latine și ale țărilor din zona Caraibelor. Cred că există o modalitate inteligentă de a rezolva această problemă. Uniunea Europeană nu trebuie să creadă cu orice preț ca uh, din, de pe urma comerțului trebuie să se ajungă la acorduri de liber schimb. Cred că cel mai inteligentă modalitate de a aborda problema este aceea de a nu intra prea mult în detalii și noi, europenii, avem tendința de a preda lecții altora în legătură cu integrarea regională. Uh, am suferit de pe urma acestui lucru în Eurolat pentru că noi europenii tot încercăm să dăm lecții restului lumii în legătură cu modul în care trebuie să facă lucrurile și chiar avem tupeu să spunem vecinilor din uh, zona Caraibilor și America Latină cum să își uh, consolideze integrarea. Și de aici se pun probleme strategice. De exemplu, aș sugera domnului Salafranca ca atunci când facem critici justificate, de exemplu legătură cu cheltuierile pentru domeniul militar, trebuie să facem același lucru și când e vorba de Uniunea Europeană. Nu putem să ne plângem în legătură cu cheltuielile pentru domeniul militar în zona Caraibelor și America Latină, când în Uniunea Europeană se cheltuiesc de 8 ori mai mulți bani în acest domeniu. Dacă aș, eu, ca țară din Caraibe sau America Latină, aș fi criticată astfel, aș spune, dar uitați-vă la voi ce faceți, vreți să ne învățați pe noi ce să facem, dar ia uite uh, ce faceți voi uh, cu armele de distrugere în masă și nouă ne spuneți că um, nu facem bine lucrurile. Deci cred că trebuie să evităm să dăm lecții. Din punctul de vedere al grupului nostru, este evident că nu putem depăși aceste lucruri um, în mod superficial, de exemplu, avizul negativ în legătură cu acordul de asociere cu Columbia, pentru că în dialogul politic cu o țară ca și Columbia, care asasinează lideri sindicali și în care s-a descoperit uh, o fosă comună um, cu peste o mie de cadavre și în care uh, organizațiile paramilitare uh, înfloresc corupția de asemenea și așa mai departe? Nu putem accepta standarde duble atunci când e vorba de drepturile omului. Eu nu sunt pregătit să fac acest lucru. Deci, pentru noi, aceasta este o chestiune foarte delicată și trebuie să recunoaștem acordurile, um, alegerile din Honduras. A avut loc o lovitură de stat militară care a dus la multă suferință, moartea multor oameni și s-a încercat să se legitimizeze acest guvern chiar dacă el s-a instalat um, ca o consecință a unei lovituri de, a unei lovituri de stat militare. După cum am spus la început, în zona Micii Latine și Caraibelor, când e vorba de comerț, problema este că întotdeauna dorim un acord de liber schimb. Um, apreciez pozitiv eforturile domnului lui Salafranca de a evita uh, să ne atragă în această dilemă și de această dată. Alte țări, cum este Ecuadorul, care mm, cu ocazia ultimele, ultimele uh, um, reforme constituționale s-a interzis acordurile de uh, liber schimb din cauza experiențelor negative cu acordurile de liber schimb din trecut. Deci notăm eforturile domnului Salafranca de a evita rap, un uh, raport cu prea, prea dificil, dar punctul nostru de vedere în legătură cu cum trebuie să arate relațiile cu zona latinamericană este foarte diferită. Dorim o zonă cu reguli în domeniul ocupării, sindicatelor, incluziunea populațiilor indigene, precum și implicări în ajungere la bune rezultate în legătură cu obiectivele mileniului, dar în legătură cu alte uh, aspecte din raport uh, s-au găsit uh, compromisuri bune. În discuțiile bilaterale dintre guvernele țărilor din Caraibe și America Latină în legătură cu emigrarea și directiva, așa numită directiva rușinii și anume aceea repatrierii, um, relațiile sunt acolo nu se înțelege de ce Uniunea Europeană transformă imigranții uh, în delinvenți și îi uh, bagă în închisări pe o perioadă de 18 luni. Deci, iată o problemă și cred că cei din America Latină și zona Caraibelor vor cere în continuare să lăsăm, uh, să nu mai aplicăm această directivă. Ultimele doi colegi care au cerut cuvântul, uh, înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, mai întâi domnul Munis de Ochisa și apoi uh, colega Angurakis. Eu quiero también agradecer al señor Salafranca y a los... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu domnului Salafranca și raportorilor din umbră pentru acest raport și pentru amendamentele de compromis care au adus un oarecare echilibru raportului și care reflectă foarte corect care ar trebui să fie strategia noastră pentru, în relațiile cu America Latină. Totuși, nu am avut timp să analizez în detaliu uh, amendamentele de compromis. Dar ceea ce voiam să spun, ceea ce am fi, aș fi vrut să văd inclus aici ar fi uh, un amendament oral uh, referitor la cutremurul care a avut loc în Chile. Dar se pare că acesta a fost deja uh, introdus și vă sunt recunoscătoare pentru asta, pentru că este extrem de important. Și aștept cu interes ca politicile europene să ia în calcul planurile de reconstrucție în această țară afectată de cutremur. În ceea ce privește acordul multipartit cu Ecuadorul și cu Peru, am primit o declarație legată de Columbia și de Peru în ceea ce privește uh, drepturile, dreptul muncii acolo și trebuie să ținem cont de progresele care s-au înregistrat și care au fost remarcate de organizațiile internaționale. Deci nu există nicio îndoială că s-au înregistrat uh, progrese uh, Uh, în uh, acceptarea anumitor uh, drepturi care Parlamentului se par importante. Deci e foarte interesant de auzit. Mulțumesc, domnul Angelakis. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să spun în câteva secunde că raportul domnului Salafranca merge în două direcții destul de urâte. În primul rând, în ceea ce privește privatizarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și uh, America Latină și folosesc bine acest termen, pentru că nu înțeleg, de fapt, care este subiectul dezbaterii, care este organismul care va supraveghea acest acord. Este un organism care va fi finanțat de mediul de afaceri și cel care uh, pune banul jos uh, dictează și termenii. Deci va trebui să avem și un secretariat pentru a combate această problemă și tocmai de aceea spun că este vorba de o privatizare. În al doilea rând vorbim despre militarizarea relațiilor dintre UE și America Latină. Există undeva un alinat care se referă la pace și securitate, la problemele de pace și securitate. Cred că este vorba de alinatul 11 și acolo vorbim despre rezolvarea unor amenințări comune. Știm că Uniunea Europeană se pricepe foarte bine să emită amenințări și cred că la asta ne putem uh, aștepta și din partea Americii Latine. Știm exemple individuale, precum Columbia, dar cred că îi împingem, practic, să ne urmeze pe această cale de a face amenințări. În ceea ce privește poziția comună, cum, am, cum putem, practic, să avem această discuție fără să vorbim și despre atitudinea neacceptabilă a UE față de Cuba? Cred că Ceea ce am făcut noi, practic, a avut efectul de a spori influența și prestigiul Cubei în uh, America Latină și cred, de asemenea, că poziția noastră exprimată în acest raport față de imigrare este de neacceptat. Vorbim aici despre normalizarea proceselor de imigrare, dar, din punctul meu de vedere, acest raport vorbește despre promovarea unei relații triangulare și nu cred că acesta este un aspect foarte potrivit. Mulțumesc, domnul Castelio, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Aș dori să felicit și eu din partea Comisiei pe domnul Salafranca pentru acest raport și pentru eforturile pe care și le-a asumat încercând să găsească un compromis, o variantă de compromis. În ceea ce privește diversele puncte care au fost incluse în raport, încă o dată Parlamentul European își aduce o contribuție decisivă, așa cum a făcut de nenumărate ori în trecut, la întărirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină și are o contribuție la fel de importantă pentru realizarea obiectivului de a spori vizibilitatea Americii Latine printre uh, guvernele și cetățenii europeni. Așa cum s-a spus în uh, raport, uh, acestea sunt două regiuni uh, care au mai bine de un miliard de uh, locuitori, 60 de uh, țări, uh, mai multe membre ale ONU, deci este extrem de important pentru Uniunea Europeană să aibă o relație strategică cu America Latină. S-a pus accentul foarte puternic și în acest raport și în comunicarea noastră pe valorile comunitare pe care le împărtășim cu America Latină și istoria comună pe care o avem. Un achi, dacă vreți, care poate fi folosit într-un context multilateral pe, pentru a atinge obiective mai înalte. Aș dori să mă refer la câteva puncte mai specifice, mai de detaliu, cum ar fi uh, integrarea regională și preocupările noastre în această privință. În primul rând, procesul politic în comunitatea andină nu este închis, este în continuare deschis. În urmă cu două săptămâni a avut loc o reuniune a Comitetului Comun pentru uh, comunitățile andine și comisie și această reuniune a avut loc într-o atmosferă constructivă cu participarea celor patru membri. Ecuadorul a solicitat și el să se alăture procesului de negociere. de îndată ce negocierile tehnice cu Peru și Columbia vor fi finalizate. Aș dori de asemenea să adaug că reuniunile cu America Centrală uh, au implicat și statul Honduras, și sunt susținute puternic de statele din regiune. Vom avea de asemenea ocazia să vorbim despre Chile și despre cutremur. Deci, dacă este posibil să includem un mesaj de solidaritate în acest raport, noi am fi perfect de acord. Mulțumesc, Mulțumesc domnule raportor. Lente, lavoro. Vă felicit pentru raportul dumneavoastră. Aveți cuvintul pentru observațiile finale. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse în ceea ce, și pentru tonul pozitiv și constructiv care a fost folosit în uh, această sală. Domnul Maier a, a făcut o, un rezumat foarte bun al, al situației. Atunci când vorbim despre relații strategice care trebuie să fie încurajate, precum este aceasta cu America Latina, trebuie să avem o viziune, trebuie să încercăm să lăsăm deoparte lucrurile care ne despart. Și aici ar trebui să ne gândim la aspectele pe care le discutăm. Trebuie să putem vedea imaginea de ansamblu, trebuie să putem uh, obține un nivel cât mai mare de consens, pentru că avem de-a face cu o lume globalizată, deci trebuie să găsim soluții comune la probleme comune. Atunci când am realizat uh, rapoarte pentru acest uh, Parlament și am făcut-o de nenumărate ori uh, până acum, înainte de summituri, am încercat să nu pornesc de la zero. Știu că a existat nenumărate evoluții și încerc să iau în calcul uh, și activitatea celorlalți, uh, precum raportorul uh, din Comisia privind Mexicul, care a avut un raport în Eurolat și pe care îl susțin apoi doamna de Kaiser, care uh, a făcut un raport despre pace și securitate în uh, America Latina, care a conținut nenumărate propuneri pe care le sprijin și care reflectă, practic, punctul de vedere al Parlamentului. Aș dori acum să trec prin diversele uh, îngrijorări care au fost uh, exprimate. Domnule Ianacu, vă, doamne Ianacu, vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă și pentru Uh, întrebarea, uh, în ceea ce privește întrebarea legată de amendamentul oral, acesta fiind singurul lucru pe care îl mai putem face acum în ceea ce privește întărirea uh, dimensiunii culturale, cred că este o idee foarte bună să avem un asemenea amendament. E păcat că nu, un asemenea amendament nu a fost supus la momentul oportun, dar voi încerca să rezolv această problemă. Doamna Lunacek. a, a avut senzația că am făcut o discriminare împotriva verzilor, ceea ce nu este deloc adevărat. Și cred că, în urma experienței din, din acest Parlament, a, probabil o să vă dați seama că am încercat într-adevăr împreună cu domnul Meier să obținem un consens cât mai mare, pentru că excluderea grupurilor minoritare este o problemă de politică. Atunci când ai responsabilitatea să faci un raport, trebuie să încerci să fii cât mai riguros cu putință. Trebuie să reușești să ai o situație cât mai clară și dacă includem toate amendamentele cu toate punctele de vedere, atunci avem mai degrabă un mozaic. Și cred că trebuie să ne asigurăm că există un anumit nivel de calitate și de profesionalism în ceea ce facem noi aici, ca să nu ajungem de râsul opiniei publice. Pentru că mie mi-ar fi foarte ușor ca raportor să spun, da, sigur, hai să introducem și acest amendament, hai să spunem și asta, dar nu pot să fac acest lucru. Domnul Luna, doamna Lunacek a spus că compromisul a ajuns, au sosit foarte târziu, dar am lucrat până în ultima clipă și s-a discutat în toate grupurile politice care m-au abordat și cu care a trebuit să discut. Deci am încercat să salvez cât mai multe din amendamentele uh, supuse de grupul dumneavoastră, ceea ce ați recunoscut și dumneavoastră. Uh, în ceea ce privește punctul 64, surse de energie mai puțin poluante, cred că aceasta a fost o soluție destul de rezonabilă, dar care s-a lovit de îngrijorarea noastră în ceea ce privește formularea amendamentului 64. Vă împărtășesc îngrijorarea în această privință. Cred că ar trebui să avem o formulare cât mai potrivită într-un limbaj cât mai clar. Deci, tocmai de aceea am spus uh, sursa de energie mai puțin poluantă, astfel încât să nu vorbim despre energia nucleară și să nu avem nicio posibilă legătură cu uh, această energie nucleară. În ceea ce privește amendamentul 82, acolo vorbim despre, despre uciderea femeilor. Și trebuie să facem acest lucru și trebuie să analizăm foarte clar formularea pe care o avem aici. Și o să vă citesc. combaterea violenței împotriva femeii și uciderea femeii, ceea ce reprezintă uh, culmea discriminării împotriva femeii, este piatra de temelie a acestei relații și sunt pregătit să fac o uh, trimitere la părerea Parlamentului aici, dar să spunem că este o piatră de temelie, mi se pare un pic excesiv. Deci, dacă sunteți de acord, am putea spune în cadrul asocierii strategice, așa cum se spune în partea a doua, instituțiile sprijină prin uh, sprijin financiar și de infrastructură politicile care vizează combaterea violenței împotriva femeilor. Deci trebuie să nu adoptăm un ton superior aici. Dacă vorbim despre cheltuieli militare, domnul Meier are dreptate. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ne asigurăm uh, că facem curățenie la noi în curte uh, mai întâi, pentru că cheltuielile noastre în domeniul militar sunt mult mai mari decât uh, cele făcute în uh, America Latina. Deci poate că cei care înaintează amendamente ar trebui să încerce să se calmeze un pic, să facă un pas înapoi și să evite să dea impresia că adoptăm o atitudine superioară în ceea ce privește um, amendamentele care sunt în curs de negociere acum, am folosit formularea uh, din raportul Albertini care a fost adoptat în uh, plenara de săptămâna trecută. Și mie mi s-a părut o formulare foarte potrivită, pentru că se spune că, deși mai există subiecte politice în curs de discuție, negocierile tehnice au fost realizate, au fost adoptate de Parlament, a existat un consens uh, pe baza unei propuneri din partea grupului socialist la ultima plenară, deci nu cred că are sens să folosim o altă formulare. O să-i răspund de asemenea domnului Mayer în ceea ce privește acordul cu Columbia. Nu avem același punct de vedere, nu avem aceeași abordare negativă Columbia are un uh, dialog uh, politic cu corporațiile, într-adevăr, dar cred că am dat senzația că pedepsim întreaga Columbia dacă retragem uh, aceste lucruri, mai ales având în vedere crimele oribile care au avut loc. În ceea ce privește acordul de cooperare și propunerea de compromis, într-adevăr, uh, Tuturor ne-ar fi plăcut să avem un acord de asociere între comunitatea andină și UE, dar din păcate, așa cum a spus și domnul Meier, anumite state din comunitatea andină nu acceptă Constituția sau punctele noastre de vedere. Deși credem că ar fi o progresie logică. Totuși nu mă deranjează să facem o trimitere la acest uh, aspect și la un acord de acest gen. Domnul Angurache a vorbit despre demilitarizare. Am analizat alineatul 11 cu mare atenție. Se solicită o carte privind pacea și securitatea pe baza cartei ONU și pe baza legislației internaționale relevante, astfel încât să se poată adopta măsuri comune în fața unor um, amenințări comune. Nu văd nicio trimitere aici la militarizare. Acest raport a fost realizat mai întâi de doamna de Cheiza și nu cred că o putem acuza pe doamna ei că încearcă să sporească militarizarea acestei relații. Deci cred că în ceea ce privește imigrarea, înțeleg că este o problemă sensibilă. Există mult apărări și documentul verzilor în ceea ce privește regenerarea în Europa, Comisia crede că acesta este singurul continent care va, se va confrunta cu o scădere a populației în uh, următorii ani, pentru că vom avea 10% din populație peste 80 de ani, 25% peste 60 de ani, deci trebuie să găsim o cale de a merge mai departe, de a rezolva aceste probleme și aceste obstacole în conformitate cu legea. Firește, știu că este un subiect controversat, dar tocmai Parlamentul este cel care a demarat acest dialog. Și am vorbit la nivelul acestei comisii despre originea acestei legislații. Am uh, avut o audiere cu comisarul de senat în momentul respectiv. Am avut o audiere cu doamna Ferrero pentru a explica contextul acestei legislații în Europa. Și, în ultimul rând, uh, cum vă spuneam la început, mâine vom avea votul. A existat un efort uriaș din partea tuturor grupurilor politice pentru a rezolva toate îngrijorările și pentru a analiza avantajele mai degrabă decât dezavantajele și pot spune doamnei Lunacek doar că îi stau la dispoziție până mâine dimineață la ora 9 pentru a încerca să rezolvăm problemele și să facem tot ce putem astfel încât să includem toate punctele de vedere. Atâta vreme cât ele respectă uh, ideea generală a acestui raport și înțelegând că trebuie să negociem cu toții, nu doar raportorul. Deci cu toții trebuie să facem compromisuri, nu doar raportorul. Grazie, colega Salafranca. Mulțumesc colegului Salafranca. Vom vota prin vot electronic mâine dimineață de la ora 9, deci vă rog pe toți să vă asigurați că aveți la dumneavoastră cartela de vot. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume aspectele instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Dau cuvântul imediat domnului Preda pentru a ne prezenta proiectul de aviz și amendamentele care i-au fost trans transmise. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, quelques mots. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte ca introducere. Știți cu toții, conform articolului 6.2 din tratat, problema aderării Uniunii Europene la Convenție primește un răspuns clar, pentru că se spune în articolul menționat că Uniunea aderă la Convenția Europeană de Apărare a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Această aderare reprezintă și una dintre prioritățile președinției spaniole în cadrul aplicării integrale a Tratatului de la Lisabona. La Consiliul Europei, de asemenea, intrarea în vigoare a protocolului 14, după ratificarea din ianuarie 2010, uh, facilitează aderarea Uniunii la respectiva convenție. Pe de altă parte, este de dorit ca o aderare rapidă a Uniunii Europene la convenție să aibă loc, în măsura în care aceasta va ameliora protecția drepturilor omului în Europa și cred, va spori credibilitatea Uniunii Europene pe scena internațională. În ceea ce privește modalitățile de aderare, ele trebuie să fie definite. Acestea pun anumite probleme pentru că în tratat există câteva indicații. Articolul 218, care definește procedura de urmat pentru uh, ratificarea acordului, protocolul 8 și declarația numărul 2, anexe ale tratatului care uh, prezintă mai multe principii fundamentale. Prezervarea caracteristicilor Uniunii, competența sa, păstrarea competenței, competențelor specifice ale statelor membre în ceea ce privește convenția este un protocol ad adițional și, de asemenea, competența curților de justiție din statele membre în funcție de aplicarea prevederilor din tratat. Sunt, apar niște chestiuni instituționale foarte complexe și acestea au fost abordate în raportul domnului Hoareghi Atondo de la Comisia AFCO. Anumite chestiuni sunt tratate și în proiectul meu de aviz, care de altfel a uh, fost dezbătut la subcomisia DROA 22 februarie și sunt trei mari probleme asupra cărora am insistat în proiectul meu de aviz. În primul rând, până unde merge aderarea Uniunii Europene la această convenție. Este vorba doar de o aderare la convenție sau și la protocolul adițional, ținând cont de faptul că nu toate statele membre ale Uniunii au ratificat acest protocol. Aceasta ar fi prima chestiune. Cea de-a doua este reprezentarea Uniunii Europene în organele Consiliului Europei. Pe de-o parte, e vorba de numirea unui judecător la Curtea Europeană a a drepturilor omului, ca reprezentant al Uniunii, și pe de altă parte e vorba de reprezentarea în organele care exercită funcții, de exemplu, adunarea parlamentară care numește judecătorii de la Strasburg și Comitetul de Ministri în funcția sa de supraveghere. Cel de-al treilea mare aspect este rolul Parlamentului care trebuie să uh, intervină înainte de aderare în negocierea acordului Uh, și, de asemenea, numirea judecătorului care va reprezenta Uniunea uh, și delegația parlamentară la Consiliul Europei sau la alte instanțe ale Consiliului Europei. În cele din urmă vreau să spun câteva cuvinte despre amendamente. În primul rând, vreau să uh, profit de ocazie și să le mulțumesc colegilor care au depus amendamente pentru contribuția lor și celor care au acceptat compromisurile deși nu aveam mult timp la dispoziție și uh, unii participau la delegația parlamentară la ONU. În ceea ce privește extinderea aderării Uniunii Europene la Convenție, cred că am uh, reușit să obțin un consens general în acest sens. Și e vorba de următoarele. Aderarea la Convenție trebuie să fie completată, după cum se spune în propunerile de compromis, de aderarea la alte instrumente uh, de protecție a drepturilor omului, sistemul de la Strasburg și la uh, protocolul adițional. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze cooperarea cu Consiliul Europei, participând la organe și organisme specializate în drepturile omului, cum ar fi Comitetul pentru Prevenirea Torturii sau Comitetul uh, care, care se ocupă de combaterea intoleranței, ca să vă dau doar câteva exemple și asta trebuie să meargă până la încheierea acordului și dincolo de ea. Com un alt compromis prevede uh, aplicarea unui plan de menținere a sistemelor jurisdicționale din convenție, care sunt foarte eficiente în ceea ce privește drepturile omului în Europa. De asemenea, aderarea trebuie să facă cât mai puține modificări să perturbe cât mai puțin, mai ales sarcina de lucru a curții. Și în cele din urmă am menționat credibilitatea Uniunii. Ultimul compromis se referă la Carta Drepturilor Fundamentale și vizează uh, propunerea unei formulări mai clare decât formularea inițială, subliniind faptul că este esențial ca această carte să fie aplicată integral și uniform în Uniunea Europeană de către toate statele membre, Mă opresc aici și le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au prezentat amendamente și care au participat la discuțiile de compromis. Vă mulțumesc. Colegă Preda. Mulțumim, domnule Preda. Avem o listă de vorbitori. Mai întâi, uh, raportorul pe fond uh, din, de la AFCO, domnul Jareghia Tondo. Îmi cer scuze pentru modul în care am pronunțat numele. Naturalmente, les voy a dar mi punto de vista sobre... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă prezint și eu opinia mea asupra amendamentelor pe care le discutați. Dacă îmi permiteți, pentru că sigur că aici la AFET nu am eu competența să dau tonul și să decid care să fie opinia generală. Uh, nu trebuie eu să vă spun ce să spuneți în avizul pentru Comisia AFCO. Faceți cum vi se pare dumneavoastră potrivit și acest aviz face parte dintr-un pachet de documente care va fi depus în plenară în timp util. Însă, cu tot respectul față de comisia dumneavoastră, aș dori totuși să-mi uh, exprim părerea în legătură cu subiectul dezbaterii. Cu alte cuvinte, amendamentele la documentul AFET privind raportul meu și am să fiu foarte succint și cu tot respectul, după cum spuneam, pentru munca comisiei dumneavoastră. În foarte multe domenii trebuie să uh, ținem minte că unele dintre amendamente au celul uh, de a ameliora și de a perfecționa raportul, raportul uh, care reflectă deja aceste opinii. De exemplu, amendamentul 1 ilustrează ceea ce vreau să spun. Amendamentul 1 nu uh, aduce nimic în plus pe fond. Propune uh, ceva mai bun sau mai rău, după părerea mea, mai bun decât uh, formularea din raport. Nu pot spune același lucru și despre amendamentul 2 al doamnei Ghianacu, care este uh, raportor din umbră la Comisia AFCO. Mie mi se pare că amendamentul 2 nu este acceptabil. Nu pot să judec amendamentele domnului Preda, nu pot să le evaluez. Amendamentul 3 al doamnei Hautala uh, și Lochbiller stabilește un mandat care mie nu mi se pare foarte nimerit. Se spune că aderarea ar trebui să aibă loc fără să se modifice nicio parte a convenției. Sigur că Convenția, corpul convenției nu va fi modificat, nu va fi amendat, însă sunt foarte, pentru că la asta aderăm, dar sunt foarte multe aspecte care intră în pachetul convenției și care trebuie să fie schimbate, de exemplu modul în care ne aducem contribuția economică și financiară la convenție. Sunt uh, chestiuni uh, subsidiare, dar nu cred că este cazul să avem un amendament care stabilește un mandat ce nu poate exista. Următorul amendament este, după părerea mea, iarăși ceva ce nu putem noi stabili. Este vorba de aderarea la convenție și aici se stabilește că acest proces de aderare ar putea crea un precedent pentru aderarea la alte instrumente, de exemplu Carta Socială adoptată în 1961. Acest lucru nu este stipulat în achiul comunitar de către toate țările, deci nu putem să facem automat o legătură între aderarea la această convenție și aderarea la alte instrumente. Cred că acest lucru este exprimat mai bine în raportul AFCO, care la alineatul 13 la alineatul 13 stipulează ce anume trebuie să facem în legătură cu Carta Socială. Mai mult, se spune aici că trebuie să se adere la toate protocoalele. Trebuie să avem grijă pentru că uh, nu putem să schimbăm uh, Constituția fiecărui stat membru față de convenție. Altfel spus, cele 27 de state membre ale Uniunii sunt părți la convenție, dar nu toate 27 au semnat toate protocoalele pe care, le-a, care s-au adăugat ulterior la convenție. Tratatul de la Lisabona spune că aderarea Uniunii Europene nu poate să modifice statutul actual al fiecărei țări. Și deci trebuie să găsim o cale pentru a pentru ca Comisia să poată negocia și să vadă ce protocoale se adoptă. Însă nu putem să, uh, primitem, să primim instrucțiuni care modifică starea de fapt, pentru că așa se stipulează în tratatul de la Lisabona. Se spune că competențele și jurisdicțiile diferitelor state membre trebuie să fie respectate. Amendamentul 5 Cred că aici există o soluție în amendamentul 22 și cred că așa a lucrat și domnul Preda în aceeași idee. Să vedem dacă putem clarifica. Doamna Vergia spune că ă, atunci când Uniunea Europeană aderă la convenție, aderă și la alte organisme ce derivă din convenție. Dar trebuie să avem grijă aici. Convenția are trei organe principale. Comitetul de miniștri, care pune în aplicare hotărârile, Curtea de la Strasburg și adunarea parlamentară. Apoi este Comitetul uh, pentru prevenirea torturii, uh, mai este un comitet referitor la uh, migrație, la tratamentele inumane și așa mai departe. Dar nu este o concluzie logică că toate țările membre ale Uniunii fac parte din toate aceste organe. Nu putem spune așa ceva și eu cred că ar fi potrivit și AFET are dreptul să ridice această problemă, deci să, include, să se includă în raportul AFCO posibilitatea de negocieri care să permită Uniunii Europene posibilitatea de a adera la, aceste, la cele trei organe principale și posibilitatea de a adera la altele, dar în niciun caz nu trebuie să stabilim un proces obligatoriu și rigid prin care noi aderăm automat la toate aceste organe, pentru că nu toate uh, sunt uh, organe pline, de pline ale Consiliului Europei. La amendamentul 6, cred că e cam aceeași poveste. Deplângem, regretăm rezervele exprimate de Regatul Unit, Polonia și Republica Cehă, însă nu trebuie să uităm că acest raport se referă la uh, Convenția privind drepturile omului și nu cred că e corect să spunem la sfârșit că sunt trei excepții de la această cartă. Nivelul de protecție a drepturilor omului în Uniunea Europeană se face la nivel global, ca Uniune. Stați puțin, doar pentru că Regatul Unit, Polonia și Cehia nu au semnat acordul, nu înseamnă că nu ne putem baza pe convenție. Pentru că aceste state sunt membre ale convenției. Deci ce rost mai are să numim aceste țări și să spunem că ele sunt excepții de la aplicarea convenției. Nu e corect. Când Uniunea Europeană acționează ca organ, ca organism, legislația sa este guvernată de convenție și de cartă, fie că sunt sau nu sunt trei state care nu au semnat-o. Atunci când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre instituțiile Uniunii Europene și legislația Uniunii Europene și a, instituțiile sunt guvernate de legislație și asta chiar dacă există trei state care nu au aderat la această cartă. Cred că trebuie să se clarifice acest lucru pentru că e multă confuzie pe acest subiect. Susțin amendamentul Turkish și uh, următorul amendament, 2 și 8, cred că putem include aceste uh, idei pentru că reflectă un uh, principiu politic al aderării, mai ales atunci când vorbim despre așa numitele state terțe. E adevărat că Uniunea Europeană uh, Mă scuzați, domnule președinte, vorbesc prea mult? Dacă da, am să închei imediat. Deci 7 și 8 sunt foarte importante. Pentru că subliniază importanța de a ameliora credibilitatea Uniunii Europene în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar intră în, în cadrul convenției acesteia. Cred că nu ar fi bine să includem amendamentul 9. După cum am mai spus, nu toate statele au aderat la toate protocoalele. Amendamentul 10 nu cred că este corect să spunem că odată ce Uniunea Europeană a aderat la convenție, va fi obligată uh, juridic puncte, puncte. Nu e corect. Este deja obligată juridic pentru că carta a fost adoptată la Nisa acum 10 ani. Tratatul de la Lisabona o introduce ca un uh, aspect obligatoriu la 6.1, ceea ce nu înseamnă că Carta nu a inspirat legislația europeană. Din potrivă, foarte mare parte din jurisprudența Curții Europene de Justiție de la Luxemburg îi reprezintă punerea în aplicare a cartei privind respectarea drepturilor fundamentale și drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care a fost adoptată la Nisa cu 10 ani în urmă. Sunt de acord că ar putea fi o soluție la amendamentul 11 prin amendamentul 23 în legătură cu legislația privind afacerile externe. Și am să închei acum. 12 da, 13 da, le punem împreună cu 21. Cred că domnul Preda așa a și făcut. Și deci, ca să rezum, pentru că domnul președinte îmi spune că am vorbit prea mult și mă și temeam că așa va fi, deci, nu suntem de acord nici cu 14, nici cu 15, nici cu 16, îmi pare rău, nu, nu am timp să vă explic de ce. 17 nu, poate prima parte da, partea a doua nu. Suntem de acord cu 18, 19 și 20 și 21. a doamnei Vergea, doamnei Geana a domnului Preda și vom sugera o soluție pentru 21. Pentru că, după cum am mai spus, s-ar putea face o referire la organele subsidiare ale Consiliului Europei și posibilitatea de a găsi o soluție comună. Mă scuzați că a trebuit să trec mai repede peste ultimele puncte, dar asta e părerea mea. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru calitatea intervenției dumneavoastră, dar din păcate limita de timp uh, m-a obligat să vă rog să încheiați. Are acum cuvântul doamna Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, sunt raportor pentru aviz pentru acest dosar la Comisia Libe, care cooperează cu AFET conform procedurii uh, cooperării uh, sporite și nu este ușor uh, ceea ce face colegul nostru, știu acest lucru, nu este ușor să se evite abordarea unor chestiuni care sunt uh, Uh, de competența Comisiei AFCO sau LIBE. Este evident că aceste chestiuni vor reveni și nu se poate demarca foarte, foarte clar aceste competențe. Este foarte important ceea ce a făcut domnul Preda. Sunt absolut de acord cu amendamentele dânsului la aviz, pentru că importanța majoră a acestei aderere ale Uniunii la Convenție este aceea de a crea o zonă de drepturile omului pe întregul continent. Și cred că astfel se va crea o nouă dinamică în domeniul drepturilor omului în întreaga Europa, în sensul larg al cuvântului. Deci, este foarte important ceea ce sugerează AFET, Comisia AFET aici și multe dintre amendamente sunt excelente în acest sens. Și, bineînțeles, din punctul de vedere al Comisiei Libe, această aderare este foarte importantă, dar despre asta voi vorbi la Libe mâine. Mulțumesc! La parola la... Mulțumesc. Are cuvântul doamna Autala, președinta subcomisiei pentru drepturile omului. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului Preda pentru excelenta sa um, activitate în subcomisie și acum discutăm în Comisia AFET întreagă avizul uh, Comisiei uh, pentru Afaceri Externe. Vreau să apăr faptul că Comisia pentru afaceri externe poate să vorbească despre perspective politice pe care le deschide aderarea la convenție și uh, Bineînțeles, punctul de vedere al Comisiei AFCO este um, corect, corect din punct de vedere juridic, dar poate raportorul este puțin prea strict. Bineînțeles, nici nu înțelegem toate implicările, implicațiile acestei aderări, dar ceea ce domnul Preda, eu și doamna Locpiler am încercat să căutăm au fost elemente în plus care ar deschide perspective în legătură cu impactul posibil al aderării asupra acțiunilor externe, relațiilor externe ale Uniunii Europene. Și îmi pare rău că domnul raportor nu ne sprijină amendamentele 10 și 11, care subliniază faptul că, conform articolului 1 din Convenție, orice persoană dintr-o, dintr-o jurisdicție a Uniunii poate să invoce Convenția împotriva actelor Uniunii. Doresc să întreb Comisia dacă așa este sau nu, dar cred că e important să spunem că aderarea UE la Convenție nu se limitează la efectele asupra cetățenilor UE și astfel cred că se abordează un aspect interesant pe care dorim noi să-l abordăm în amendamentele 11 și 12 și anume că aderarea UE la Convenție este relevantă pentru orice persoană care intră sub jurisdicția Uniunii și în afara teritoriului ei, de exemplu în delegațiile Uniunii Europene. Aș vrea să știu de la Comisia dacă este corect acest lucru din punct de vedere juridic sau nu și dacă da, nu cred că AFET, Comisia AFET nu trebuie să spună acest lucru. Deci, ne voi apăra amendamentele 11 și 12 în consecință. doamna raportor de la AFCON nu pare să fie foarte receptivă în legătură cu amendamentul 8 privind încrederea cetățenilor. Aș vrea să subliniez faptul că și amendamentul 10 merge în aceeași direcție. Deci, amendamentul 8 sau amendamentul 10 ar reprezenta o deschidere în legătură cu ideea credibilității în Uniunea, Uniunii Europene, inclusiv a politicii sale externe. Deci, îmi pare rău dacă nu s-a înțeles așa acest lucru, pentru că, după cum știți, Uniunea Europeană se confruntă din ce în ce mai des cu țări în dialoguri sau confruntări în legătură cu drepturile omului și ni se spune de multe ori, mai întâi faceți ordine la voi acasă și după aceea veniți să ne uh, predicați nouă aceste valori. Deci, cred că astfel s-ar oferi valoarea adăugată. și cred că nimic nu ne împiedică să spunem acest lucru. Pentru uh, dacă dorim să abordăm problema standardelor duble sau credibilității Uniunii, dar cred că merită să vorbim despre asta. Raportorul de la AFCO este împotriva ideii de a face declarații foarte ferme sau prea ferme la aderarea la Cartea Socială sau Comitetului pentru Prevenirea Torturii sau pentru lupta împotriva rasismului și intoleranței. Îmi pare rău, dar nu ar putea Uniunea Europeană să facă o declarație politică care ar fi foarte utilă dacă statele membre ar recunoaște aceste protocoluri uh, adiționale. Pot spune în numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului că prevenirea torturii este o prioritate absolută pentru noi și nu putem să facem acest lucru singuri. Trebuie să cooperăm cu Consiliul Europei, cu Națiunile Unite pe această teme. Deci cred că aderarea va face, va consolida justiția internațională pe această temă în cooperație cu uh, actorii majori internaționali. Raportorul uh, a exprimat o opinie foarte critică în legătură cu amendamentul 3, care se referă la modificarea caracteristicilor convenției sau evitarea modificării caracteristicilor convenției în momentul în care se aderă la aceasta. Cred că convenția este o comoară și dacă dorim să propunem prea multe schimbări, riscăm să pierdem elemente importante din convinție. Acesta este obiectivul amendamentului 3. Cred că raportul de la AFCO a vorbit și despre un nou organism judiciar pentru a aborda contradicțiile sau uh, ne, elementele de legătură cu, în, cu care curtea de la Luxemburg și cea de la Strasburg nu sunt de acord. Spunem aici că modificarea sistemului judiciar al Convenției să rămână minimă. Atât am avut de spus și mă bucur că raportul de la FET a inclus multe dintre propunerile noastre în acest proiect de raport. Mulțumesc și are cuvântul acum doamna Janaco. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Preda din punctul de vedere al uh, comisiei noastre este important uh, să vedem uh, cum uh, vom acoperi recursul din partea cetățenilor din țări terțe. De altfel, domnul raportor a spus acest lucru și anume că Convenția drepturilor omului și drepturilor fundamentale reprezintă baza hotărârilor din jurisprudența Curții de la Strasbourg și astfel acesta are mai, are mai multă forță juridică decât Carta Drepturilor Fundamentale anexată la Tratatul de la Lisabona. Astfel, aderarea Uniunii la Convenție are cu adevărat sens la aderarea acestei convenții, nu pentru că convenția în sine are o aplicare mai largă, ci pentru că hotărârile Curții de la Strasbourg creează un cadru de protecție mai vast. Am discutat mult în comisia noastră acest lucru. Va avea loc și o audiere la care vom reuni eminente personalități care își vor exprima propriile orientări. Va fi interesant să vedem ce se întâmplă cu protocoalele. Aderarea la convenție înseamnă și adurare la protocoale sau nu? Domnule președinte, situația nu e simplă, e chiar complexă, dar e foarte interesantă pentru că odată cu Lisabona, Uniunea a obținut personalitate juridică și astfel aderarea la Convenția pentru drepturile omului și drepturile fundamentale este posibilă și astfel faptul de a ne supune Tribunalului de la Strasburg, dacă putem spune așa, va da mai multe posibilități cetățenilor, dar și statelor membre și Uniunii în sine. Va fi posibil astfel să se modifice anumite lucruri din punct de vedere politic, concret și cred că trebuie să considerăm cu toții la, să contribuim cu toții la aceste eforturi. Acum, în ceea ce privește Carta Socială, putem să mai discutăm despre aceasta, de exemplu, la AFCO. Oricum, repet, lucrurile sunt destul de complexe, nu doar când e vorba de reprezentarea noastră în Consiliul Europei, adunarea parlamentară, Consiliul de Ministri al Consiliului Europei, ci și în ceea ce privește posibilitățile de a prezenta avize. Care sunt posibilitățile statelor membre și ale cetățenilor în acest sens. Cred că ne vom uh, putea prezenta poziția mai definitivă și să ne coordonăm bine după audierea care va avea loc la AFCO, pentru că astfel vom fi ascultat pe uh, specialiști, pe experți și vom evita greșeli în poziția finală a Uniunii pentru a da acestui text toată importanța cuvenită. Mulțumesc! S-au mai adăugat încă două solicitări de intervenții, doamna Gjib și doamna Vergia. Vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul raportor al acestui aviz, domnul Cristian Preda. Aș dori să spun că um, această aderare este o consecință a faptului că Uniunea a obținut personalitate juridică în urma aderării, uh, în, în urma uh, ratificării Tratatului de la Lisabona. Până acum, uh, Uniunea în sine nu a putut să devină parte la această convenție care există deja de ani de zile și la curte vorbim despre jurisprudență, dar acesta nu a fost aplicată direct. Dar statele membre sunt semnatare, bineînțeles, ale convenției. Țara mea, Polonia, a devenit membră în această convenție cu mult înainte să devină membra a Uniunii Europene. Și cunoaștem convenția și protocoalele adiționale care au apărut de atunci. Aș vrea să atrag atenția asupra aliniatului 3 din uh, raportul AFCO. E vorba de aderarea Uniunii, care nu trebuie să schimbe situația să nu schimbe poziția statelor membre semnatare. Cred că se face analogie uh, cu ceea ce se spune în amendamentul 5, unde se vorbește despre cele trei state membre care au altă atitudine față de Carta Drepturilor Fundamentale și se spune că ă, care au dorit ca aceste cartă să fie introdusă în tratatul de la Lisabona. Se poate spune că acest lucru nu schimbă nimic din punct de vedere juridic, din punctul de vedere al faptului că aceste noi prevederi uh, sunt valabile de trei luni. Compromisul uh, sugerat numărul 5, compromisul numărul 5, aliniatul 5, amendamentul 6. Cred că această posibilitate este mult mai bună. Nu e aici vorba doar de terminologie. Trebuie să ne întrebăm dacă aceste propuneri sunt logice. De exemplu, dacă se dorește un opt-out nu cred că se poate hotărâ acest lucru și nu uh, este de bun augur pentru credibilitatea Uniunii. Nu trebuie să uităm faptul că statele membre deja sunt semnatare ale Convenției. O ultimă observație, dacă îmi permiteți. Cu toții știm că oricine are experiență în domeniul uh, adunării parlamentare a Consiliului Europei știe că sunt probleme în activitatea Curții pentru Drepturile Omului pentru că au apărut dispute și controverse în legătură în care, cu modul în care funcționează Curtea și cred că Uniunea aderă, dacă Uniunea aderă la convenție ca parte, Sper că um, acest lucru va putea rezolva dificultățile. Sper că dificultățile nu vor fi și mai mult complicate de un membru suplimentar la audieri. Cred că trebuie să încercăm să găsim soluții la probleme pentru a nu complica și mai mult o situație deja complicată. Dorim să evităm dificultățile și cred că toată lumea dorește acest lucru. Madame Verja. Doamna Vergia. Pe scurt, domnule președinte, acest aviz este important pentru că, într-o anumită măsură, permite să se avanseze uh, pe calea finalizării uh, unui progres din punct de vedere judiciar, uh, vreau, ajungem la un consens destul de larg cu ajutorul domnului Preda și cred că propunerile sale de compromis uh, răspund uh, preocupările raportului de la AFCO, chiar dacă a nuanțat o parte dintre amendamentele mele Uh, făcându-le astfel mai viabile din punct de vedere juridic. Păstrez, uh, am însă în continuare două preocupări, nu în legătură cu elementele pentru care am depus amendamente, ci în ceea ce privește compromisul 1 și compromisul 5. Pe de o parte, nu înțeleg de ce se spune să perturbăm cât mai puțin sistemul jurisdicțional al Convenției. Aș prefera formula perturbare cât mai puțin importantă, mi se pare mai fiabilă din punct de vedere juridic și sunt de acord cu antevorbitorul meu în ceea ce privește compromisul 5, pentru că și eu mă uh, pun întrebări în legătură cu derogările de la cartă și Aici nu sunt de acord cu domnul Preda și nu îmi convine modul în care a fost redactat compromisul numărul 5 din acest punct de vedere. Domnul Tondo ne-a cerut uh, posibilitatea de a lua cuvântul și apoi are cuvântul domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să spun că respect raportul uh, Comisiei AFET, poate că am intrat uh, prea mult în detalii uh, în, când am explicat atitudinea față de amendamente. Bineînțeles, raportul Comisiei AFET va fi votat. Vreau să spun, domnule autora, că poate nu m-am exprimat clar unele dintre amendamentele el, dânsei sunt admisibile, mai ales 7 și 8 sunt amendamente pe care le consider corecte în legătură cu 11. Cred că acesta trebuie combinat cu amendamentul 23 și amendamentul 12 este absolut acceptabil. Amendamentul 22, care se referă la comisii, la comitete și organe la care va participa Uniunea Europeană, este rezonabil. Uh, și ar fi bine ca AFET să sugereze ca Uniunea Europeană să, se, să participe lucrările acestor comitete și când am spus că nu trebuie să schimbăm această convenție, m-am referit uh, la nucleul ei. Nu vom schimba cu deciziile noastre nucleul acestei convenții, dar multe dintre aspectele procedurale sau colaterale trebuie să fie schimbate pentru a permite acceptarea naturii uh, singulare a aderării Uniunii, pentru că nu e vorba de aderarea a unui, unei uh, țări. Domnul raportor are cuvântul pentru observații finale. Îmi pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție pentru, că, aș, pentru a intra în uh, detalii, pentru că dezbaterea este foarte interesantă. Aș vrea să mă refer la două lucruri discutate aici, amendamentul 3 și aici mă adresez uh, domnului raportor de la AFCO pentru că sensul compromisului propus pe baza amendamentului 3 Uh, este acoperit în aliniatul 9 din raportul dumneavoastră. Nu doresc să-l reiau aici, dar merge în aceeași direcție. Se dorește crearea unei coerențe cu aliniatul 9 din uh, raportul dumneavoastră în ceea ce privește amendamentul 6 despre care vorbea domnul Grișpa. Doresc să-i mulțumesc pentru faptul că a acceptat compromisul 5 care este, cred, singura formă acceptabilă pentru toată lumea, pentru că ideea mea a fost aceea de a ajunge la un consens cât mai larg. Ceea ce a spus doamna Autala este important, dar cred că trebuie să păstrăm acest principiu că nu trebuie să um, știm, să, să, să anticipăm rezultatele negocierilor și nici uh, competențele care vor fi de jurisdicția curții. Curtea va decide care vor fi acestea. Nu doresc, deci, uh, să um, spun eu, să anticipez în legătură cu aceste elemente. Doamna Kinga Gal a spus că sensul aderării Uniunii la Convenție este aceea de a consolida relațiile dintre Uniunea Europeană și Europa în sensul mai larg. E important să subliniem acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Votul va avea loc mâine și vom vota electronic, deci nu uitați cartelele, vă rog. Și acum trecem la raportul doamnei Iegle, președinta delegației de observare a alegerilor parlamentare din Tajikistan. Îi dau cuvântul acum pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De pe 26 februarie și până pe 1 martie am onoarea de a conduce o delegație, uh, am avut onoarea de a conduce o delegație în Tajikistan, care a constat din încă alți patru colegi, am fost numiți de instituția noastră, pentru a fi observator la procesul electoral din Tajikistan, vorbim despre o țară foarte săracă, care în trecutul apropiat între 1992 și 1997 a trecut printr-un război civil sângeros, finalizat cu un acord de împărțire a puterii în țara respectivă. Uh, uh, Partidul Popular um, Democrat a rămas la putere, iar um, opoziția, inclusiv Partidul Moderat Islamic, a fost recunoscută și încă câteva alte uh, partide mai mici. În, înainte de alegeri ne-am întâlnit cu presa, cu ONG-urile, cu partidele politice și cu uh, reprezentanțele diplomatice. Am aflat mai multe referitoare la uh, condițiile locale și la instituțiile naționale și în ziua alegerii ne alegerilor ne-am împărțit în trei grupuri și am fost observatori la mai multe secții de votare de la deschiderea urnelor până la închiderea lor și la numărătoarea voturilor. Am fost în uh, zona Dușambei și uh, în regiunea dintre Dușambei și uh, granița cu Afganistanul. Delegația noastră a făcut parte dintr-o misiune mai mare de observator care a fost uh, trimisă de uh, adunarea parlamentară OCDA și din, încă din primele zile ne-am bucurat de relații foarte bune cu autoritățile de acolo și am descoperit că este o atmosferă de încredere eh, reciprocă. Relațiile cu ambasadorii și reprezentanții um, diplom, uh, reprezentanțelor diplomatice au fost foarte bune, în ciuda unor divergențe de opinii uh, referitoare la condițiile în care au avut loc uh, alegerile, delegațiile au colaborat foarte strâns și, în cele din urmă, am ajuns la o poziție finală comună. Dar relațiile cu OSCPA au fost foarte diferite. Am avut parte de o uh, situație destul de neplăcută și o atitudine uh, contrară, probabil din cauza relațiilor dificile între uh, Statele Unite și uh, ă, OECD. Deci, din punctul meu de vedere, ne-am făcut toate eforturile pentru a uh, Uh, avea o atitudine cât mai constructivă, totuși OCP nu a fost de acord. Acum, în ceea ce privește procesul electoral, ne-a impresionat atmosfera constructivă uh, atât în timpul campaniei electorale, cât și în timpul uh, zilei în care au avut loc alegerile. A fost un semn pozitiv de reconciliere și de a ajunge la o unitate națională și, pe de altă parte, este un semn că, totuși, nu există dezbatere politică și publicul și-a dat seama că votul este mai degrabă o formalitate și nu o campanie electorală adevărată. Și rezultatele au confirmat uh, partidele care se aflau deja la putere, ceea ce era de așteptat. Am observat de asemenea și că autoritățile din Tajikistan nu au reformat legea electorală și nu au ținut cont de sfaturile care au fost date de, observa- de delegația de observatori din 2005. Sfaturile se refereau la înființarea unui registru național de votanți, o reducere a taxei destul de importante care trebuie să fie plătite de toate partidele și de candidații independenți și acceptarea unor reguli precise în ceea ce privește votanții uh, care nu sunt înscriși în registrele electorale. Deci, au existat uh, nereguli, cum ar fi votarea în familie, uh, sau uh, nepăstrarea confidențialității votului, dar nu a existat, nu a existat semne evidente de fraudă electorală. Neregulile pe care le-am uh, observat au fost observate și de alți observatori internaționali și vor fi menționate în raport. În ceea ce privește legăturile politice, este important să spunem că delegația noastră sprijină raportul provizoriu în ceea ce privește rezultatul alegerilor și uh, delegația noastră a, avut o, a ținut o conferință de presă uh, în ziua de după alegeri, când am putut să ne exprimăm punctul de vedere mai în detaliu și am ținut cont și de următoarele uh, aspecte politice. Am subliniat faptul că în timpul activităților care au avut loc în ziua alegerilor nu am observat semne de violență sau semne că votanții ar fi fost Uh, forțați. Deci nu am văzut uh, știri despre procesul electoral sau despre modul în care s-au desfășurat uh, alegerile. Am subliniat importanța stabilității pentru Tajikistan și pentru cetățenii săi. Stabilitatea ar trebui să fie păstrată și ar trebui să existe mai multe instituții democratice care să fie înființate și noi ar trebui să avem o contribuție în acest sens. Suntem în favoarea unei dezbateri politice mai puternice, cu o participare mai mare, în special din partea tinerilor și a femeilor. Și încurajăm uh, noul parlament ales al Tajikistanului să devină un for mai democratic și mai activ în care să se ia uh, decizii politice prin dialog pașnic. Am observat că Parlamentul European, prin delegația sa pentru relațiile cu Asia Centrală este, pregătită să, este pregătit să coopereze cu Parlamentul din Tajikistan și am trimis o invitație către noul Parlament ales de a veni în vizită la Parlamentul European. Este de asemenea important pentru acordul de parteneriat care a intrat uh, în vigoare la 1 ianuarie 2010. Trebuie să susținem acest acord și, în concluzie, aș dori să subliniez faptul că Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. Uh, Partidul uh, Popular uh, Democratic a câștigat alegerile cu 72% din voturile exprimate și cu 53 de locuri. Partidul Islamist a care este singurul uh, partid uh, islamist legal în uh, Asia Centrală, a prins al doilea loc cu 7,7% și cu două locuri și au mai existat și alte partide mai mici care au fost reprezentate în Parlament. Conducerile celor două partide mai importante au a avut discuții în perioada dinaintea alegerilor. Dar pe 13 martie a avut loc o a doua rundă electorală la care nu am participat ca observatori. În momentul de față aș dori să mulțumesc tut- întregii echipe care a fost condusă de domnul Duci și uh, secretariatului um, care ne-a ajutat să facem pregătirile necesare și pentru sprijinul pe care le-au dat în timpul alegerilor. De asemenea, aș dori să subliniez cât de important este Tajikistanul pentru noi. 6,7 milioane de locuitori sunt în această țară și în 10 milioane de uh, tagici locuiesc în nordul Afganistanului și trebuie să nu uităm cât de importantă este această țară pentru noi. În Asia Centrală avem, ne confruntăm cu problema apei, care este dezbătută și Tajikistanul este actorul cel mai important în această privință. Deci eu sunt în favoarea luări în serios acestui acord de parteneriat de către Parlamentul European, astfel încât să putem uh, coopera cu uh, partenerii din Tajikistan. Vă mulțumesc, doamna Egle, pentru raportul dumneavoastră, care s-a dovedit a fi foarte interesant. Domnul Peterly ar trebui să intervină, dar nu este aici, deci dacă nu sunt alte solicitări de intervenție, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, Uniunea pentru Mediterană. Raportorul este Vincent Peillon. prima la parola al colega Peillon, doverosa. Deci îi dau cuvântul domnului Peillon. Mulțumesc, domnule președinte. Vom începe examinarea proiectului de raport. Acum are loc primul schimb de opinii și uh, cunoaștem și unii și alții problematica. Parlamentul s-a mai exprimat printr-un raport în februarie 2009, un raport al colegei Pascualina Napoletano ca urmare a inițiativei de a crea Uniunea pentru Mediterana la summitul de la Paris și la summitul de la Marsilia. Parlamentul a avut atunci niște reacții consensuale, utile și eficace și cred că uh, am reluat anumite elemente dintre acestea. Contextul însă s-a schimbat, mai ales acum a început să se deblocheze, pentru că după doi ani de blocare, Uniunea pentru Mediterana își revine. Uh, avem noi perspective în luna iunie, summitul șefilor de state și de guverne, care va avea loc la Barcelona, după numirea secretarului general. Ni se pare, din motive de calendar și din motive strategice, uh, ca Parlamentul să-și exprime poziția în acest proces și să aibă o greutate cât mai mare. Am văzut la începutul după amiezii că uh, toată lumea dorește să intervină atunci când uh, se dezbat relațiile Uniunii Europene cu Statele Unite, la fel și uh, în ceea ce privește relațiile cu America Latină. Structura multipolară face ca după ce Uniunea, după ce Europa și-a reușit re, reunificarea, să își asume uh, cu prioritate preocupările legate de regiunile din sud și de zona Mediteranei. Mizele sunt mari aici, sunt mize economice, demografice, geostrategice. O zonă care ar putea fi pentru noi una de uh, prosperitate de 800 de milioane de locuitori. Este important să ne implicăm cât se poate de puternic în acest proces și vreau să spun tuturor colegilor că țin să le mulțumesc, am avut schimburi foarte fructoase cu ei până acum, raportul va fi votat în plenară în luna mai și deci va reuși să transmită poziția Parlamentului înainte de summit. Și uh, aceasta este și ideea în care l-am uh, conceput. Deocamdată am reținut câteva principii, pentru că avem experiență, cunoaștem inclusiv uh, blocajul din ultimii doi ani. Deci am ținut cont de câteva principii în jurul cărora se organizează acest raport și uh, ideile sale politice. Primul principiu uh, Trebuie să vă spun că l-am discutat și cu colega Flotr, care nu mai este aici din păcate, și de altfel am discutat și la reuniunea de la Aman despre acest principiu și e vorba de faptul că Uniunea Mediteraneană nu este un proces cu totul nou, ci el continuă politicile care au fost desfășurate începând cu procesul de la Barcelona din 1995. Și e vorba de un mod de gândire comunitar pe care noi îl continuăm. Cel al doilea principiu, și s-au constatat dificultăți în acest sens în ultimele două săptămâni, al doilea principiu este deci că nu trebuie să blocăm acest proces din uh, motive legate de uh, diferende și de războaie între diferiți parteneri, chiar dacă trebuie să ținem cont de acestea. Trebuie să știm că realizarea unor mari proiecte economice, sociale, culturale, educative trebuie să reprezinte un factor de promovare a păcii și că această Uniune nu trebuie să depindă de eh, realizarea unui proces de pace, pentru că nu asta a fost ideea inițială. Noi trebuie să facem presiuni pentru realizarea marilor proiecte. În al treilea rând, în modul de funcționare și de luare a deciziilor uh, în Uniunea pentru Mediterană trebuie să introducem transparență și democrație. Chiar dacă s-au luat decizii foarte bune în ultimul sfârșit de săptămână, trebuie să se exercite un control parlamentar al Uniunii pentru Mediterană. Și în cele din urmă, noi vom fi vizați de perspectivele financiare 2014 și 2014-2020 și uh, vor fi vizați și șefii de state și de guverne. Trebuie ca finanțarea să fie la înălțime. Pentru că acum Europa este destul de distanțată de anumiți investitori și dacă noi spunem vorbe sfărăitoare politice și facem reuniuni formidabile și construcții instituționale foarte complexe, dar nu le și susținem financiar și mai ales lipsește finanțarea Uniunii Europene, efectele vor fi mai mult negative decât pozitive și mult mai negative decât ne putem imagina. Decepția va fi foarte mare. Iată deci cele patru principii ce stau la baza raportului. Nu vreau să intru în detalii, îl aveți în față. E vorba de trei cerințe și trei mesaje în ceea ce privește crearea acestei Uniuni pentru Mediterană. În primul rând, un mesaj instituțional. După cum am mai spus, trebuie ca legitimitatea democratică a Uniunii pentru Mediterană să fie asigurată și deci Parlamentul European și adunarea parlamentară Euromed, care, care face obiectul unui raport al colegului Pitela, și parlamentele naționale trebuie să fie implicate. Secretarul general, secretarii generali adjuncți trebuie să aibă mijloacele să acționeze. S-a văzut când am discutat că una dintre problemele care vor apărea va fi dacă această coajă va fi goală sau dacă vom oferi Secretariatului General și mijloacele să dezvolte politici și să pună în practică proiecte. Trebuie să se poată implica societățile civile și să fie asociată și adunarea regiunilor. Am văzut că există și că Cred că trebuie să fie și ea implicată cât se poate de regulat în lucrările Uniunii pentru Mediterană. Acestea sunt primele condiții, care sunt și niște uh, cerințe de clarificare în același timp pentru Comisia Europeană și uh, pentru structura însăși a Uniunii pentru Mediterană. În ceea ce privește proiectele, sunt șase proiecte care au fost reținute de la început. Aceste șase proiecte sunt recunoscute de toată lumea, sunt aprobate de toată lumea, se află în stadii de evoluție diferite, dar trebuie să Uh, le uh, alăturăm cât mai repede alte proiecte, proiecte din domeniul educației, schimburi de studenți, de exemplu, proiecte din domeniul cultural și, de asemenea, să ne ocupăm de chestiunile agricole și, deci, să poată să existe schimburi și, încetul cu încetul, să se definească perimetrul de acțiune al Uniunii pentru Mediterană. În cele din urmă, cel de-al treilea punct, e probabil cel mai urgent alături de aspectele instituționale, este vorba de evoluțiile implicate de tratatul de la Lisabona și mai ales evoluția Parlamentului European. Avem acum competențe sporite, dar trebuie să avem grijă ca șefii de state și de guverne să și, și vină cu bani în luna iunie. Trebuie să avem grijă ca finanțarea prevăzută pentru Uniunea pentru Mediterană până în 2013 să nu uh, fie luată de la politica de vecinătate existentă, să nu se facă transferuri. Trebuie să avem grijă ca principiul tradițional o treime, două treimi să fie respectat și, de asemenea, ca această politică să se uh, transpună și în angajamente clare în perspectivele financiare 2014-2020 de pe acum. În cele din urmă, încă din luna iunie, trebuie ca guvernele să aloce anumite fonduri și acestea să fie însoțite de propuneri pe care le cunoaștem de mult, de exemplu, ideea băncii euromediteranene, după cum s-a mai spus, o cartă de asigurare a investițiilor și alte decizii ce trebuie luate pentru a asigura valabilitatea financiară a acestui proiect. Am să închei pentru că nu mai avem mult timp. Foarte pe scurt, am mai spus că acest raport trebuie să fie par raportul Parlamentului European și este primit cu foarte mare deschidere, evident inclusiv de către mine. Vreau să Salut comentariile și avizele Comisiei ITRE și INTA, care sunt foarte interesante și ne completează propunerile. În săptămâna următoare, toți colegii care doresc să intervină uh, sunt rugați să o facă. Mm, mai ales că limitările ce ne sunt impuse în ceea ce privește dimensiunile raportului nu ne-au permis să îl facem atât de borat pe cât am fi dorit. Deci așteptăm discuții și așteptăm contribuțiile dumneavoastră la poziția noastră comună. Bine, mersi. una piuttosto... Avem o listă destul de lungă de intervenții, deci vă rog să nu depășiți un minut și jumătate, două minute. Primul pe listă este colegul Milan Mon. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Peion, să-l felicit nu doar pentru raport, cât uh, și pentru expunerea de motive uh, foarte lungă și explicită. Și eu sunt interesat de zona euromediteraneană și nu cred, nu doresc uh, ca procesul de la Barcelona să înregistreze întârzieri din cauza unor uh, conflicte interne. Domnul Peion, domnule Peion, dincolo de uh, expunerea de motive, nu știu dacă acesta este motivul pe care Parlamentul trebuie să-l transmite la summit, și anume că nu trebuie să ne ocupăm de imigrație în zona Mării Mediterane. Cred că trebuie să ne ocupăm de acest aspect trebuie să fim realiști în legătură cu convențiile negociate pentru repatriere în țările Mării Mediterane, Turcia, Maroc sau Algeria. Uh, nu s-au încheiat negocierile niciunui acord, dar avem acorduri cu Ucraina, Pakistanul și Rusia. Și nu cred că acesta este mesajul cel mai corect de transmis. Un alt uh, aspect, uh, la liniatul 2, Cred că drepturile omului și libertățile fundamentale și democrația sunt esențiale. Dar articolul 8 insistă asupra relațiilor prietenoase cu țările vecine. Nu știu dacă trebuie să spunem că acestea trebuie să reprezinte axa centrală a acestui dialog. Eu cred că trebuie să fie una dintre axele acestui dialog, dar există și alte domenii, de exemplu, prosperitatea în zona Mării Mediterane, buna guvernanță, provocările globale. Și dacă menționăm uh, o singură axă centrală, aceea trebuie să fie, cred, simplificarea lucrurilor. În aliniatul 10, nu știu dacă trebuie să spunem, să ne armonizăm pozițiile în domeniul agriculturii. Cred că trebuie să transmitem mesajul că avem nevoie de standarde minime comune, sociale, de mediu și sanitare în domeniul produselor agricole. Mulțumesc! Doamna Copa, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Peion pentru acest raport excelent. Se reia firul raportului Napolitano de după decizia foarte importantă de la Paris pentru a ilustra evoluția procesului de la Barcelona. aș vrea să evoc trei elemente în legătură cu care doresc să depun amendamente. Mai întâi, imediat după evenimentele tragete din fâșia Gaza, am condamnat uh, încălcările drepturilor omului, noi, socialiștii și democrații, și am insistat asupra faptului că Uniunea pentru Mediterană trebuie să-și aducă contribuția la dialog, la consolidarea încrederii, ținând cont, bineînțeles, de problema din Orientul uh, apropiat. De aceea este important să se spună ceea ce se spune la punctul 3 din raportar, având în vedere că cunoaștem dificultățile cu care se confruntă relansarea dialogului în Orientul uh, apropiat, cred că trebuie să adăugăm ceva pentru a arăta că sprijinim acest proces din toată inima. În al doilea rând, doresc să acordăm mai multă importanță chestiunii egalității dintre bărbați și femei. Știți că în noiembrie anul trecut la Marrakeș a avut loc a doua întrunire a adunării parlamentare pentru consolidarea rolului femeilor în societate și miniștrii și-au luat angajamente pentru a promova uh, Uh, egalitatea de facto dintre femei și bărbați. Trebuie să sprijinim, că, să spunem că sprijinim această declarație și de ce să nu și cerem adoptarea unui program de sprijinire a prezenței femeilor în întreprinderi și viața publică. În al treilea punct, tot în legătură cu acest program, cred că trebuie să spunem că regretăm foarte clar uh, întârzierea lansarea diferitelor programe registrată. Trebuie să spunem că aceste programe reprezintă valoarea adăugată a Uniunii pentru Mediterană și doresc să evocăm importanța programelor de mediu, cum este programul de depoluare a Mării Mediterane până în 2020, în același timp cu efectuarea economiilor de energie. Putem să spunem, de exemplu, și că se, președinția spaniolă va organiza um, convenții ministeriale pe tema energiei solare. Mulțumesc! Nicolas. Are cuvântul domnul sau doamna Mavro Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu Aș dori să spun că această primă poziție este satisfăcător. Acest uh, text privind Uniunea pentru Mediterană reprezintă un efort considerabil de relansare a lucrărilor uh, acesteia și sper că și finanțarea va fi la înălțimea obiectivelor și sprijinul șefilor de state și de guverne de asemenea pentru ca eforturile să fie eficiente și pentru a nu ne confrunta din nou cu ani de zile care să treacă fără să se facă nimic. Aș vrea să menționez câteva elemente foarte importante, după părerea mea, din raport. Mai întâi, problema imigrației. Aceasta este foarte importantă pentru țările de pe Uh, cu asta uh, pentru țările din zona Mării Mediterane, mai ales că populația lor împreună reprezintă aproape un miliard de persoane. Deci, chestiunile legate de imigrație nu trebuie să ne preocupe în cadrul acestui proces și în bazinul Mării Britane există și probleme um, problematice. Bineînțeles, prin această uniune nu vom uh, rezolva problema din Orientul Apropiat, dar trebuie să luăm poziție foarte clar uh, pentru a sprijini dialogul care să ne permită măcar să relansăm procesul de pace în Orientul apropiat. Și prin acest text cred de asemenea că trebuie să cerem uh, în același sprijin din partea diferitelor guverne participante, pe, inclusiv sprijin financiar veritabil a acestei inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul colegul Obiols, vă rog foarte pe scurt, altfel va trebui să reduc intervenția fiecăruia. Lástima că tengamos que discutir este informe. Este mare păcat că trebuie să discutăm raportul în asemenea condiții și într-o asemenea grabă, pentru că politica pentru Mediterană este una din cele mai importante politici externe ale Uniunii Europene. Din punctul de vedere al riscurilor sau al pericolelor, este prioritatea cea mai mare, deci cred că poate ar trebui să rugăm pe domnul președinte să programeze aceste dezbateri la o oră la care să putem avea mai mult timp la dispoziție pentru discuție. În primul rând, am trei observații de făcut. În primul rând, sunt de acord cu conținutul proiectului de raport făcut de domnul Peion. Este foarte clar și, după cum ați spus, a preluat o direcție foarte logică, ceea ce va constitui o fundație foarte bună pentru activitatea noastră. În esență, sunt de acord cu prioritățile menționate aici. În al doilea rând, ar trebui să menționăm și conflictul din uh, uh Orientul Mijlociu. Există o trimitere specifică la 11 septembrie și, în același timp, în memorandumul explicativ, trebuie să spunem Trebuie să evităm să spunem că trebuie să vorbim despre um, Orientul Mijlociu doar atunci când avem un interes. Deci cred că este important atunci când uh, stabilim o politică bună să fim siguri că acesta va duce la reluarea negocierilor într-un context cu o notă mai pozitivă și într-o încercare de a rezolva criza din Orientul Mijlociu. O să discut în particular cu domnul Peion restul observațiilor. Mulțumesc. parola. Îmi pare rău că trebuie să retrag uh, posibilitatea de a lua cuvântul unor colegi. Nu tengo eh, ningún tipo de reacción negativa cuando se me dice que no hable, al contrario. Nu, nu mă deranjează dacă îmi spuneți să mă opresc acum. Vă mulțumesc. Spațiu pentru discuție, Quando... Doresc să amintesc colegilor că vom mai putea discuta aceste chestiuni când se vor discuta amendamentele, după ce acestea vor fi depuse pe 27 aprilie 2010. Deci vom mai avea ocazia să vorbim despre aceste lucruri. Are cuvântul acum domnul Agurakis din partea GUE. Proevre, eh, Catarhin... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aveți perfectă dreptate. Trebuie să fim foarte rapizi cu observațiile, dar cred că raportorul a făcut o treabă foarte bună. În primul rând, cred că atunci când discutăm un asemenea text, este important să analizăm și reversul medaliei, pentru că uh, avem și, ne gândim la guvernanță, dar să ne gândim și la parlamentele uh, la parlamentele care sunt implicate în această cooperare uh, cu Mediterana, pentru că acesta ar fi un aspect foarte interesant pentru noi și lucrurile ar fi, situația ar fi mai obiectivă. Cred că acesta este mai degrabă o chemare la arme, pentru că sugerează într-adevăr că Barcelona este ultimul loc, este ultima ocazie în care putem salva Uniunea pentru Mediterana. Deci acum ori niciodată. Există acest ton care este folosit aici. Chiar uh, situația asta chiar atât de rău este într-adevăr ultima șansă? Nu cred că raportul spune acest lucru. Am dezvoltat criterii noi și etaloane noi și jaloane noi și cred că trebuie să săpăm un pic mai adânc și să analizăm cu mai mare atenție problema. Cred că uh, latura economică este la fel de importantă ca și cea politică. Mulțumesc! Grazie mille! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Gianaco și apoi colegul Aghichiar Gheu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte clar că este un raport foarte important și ar fi trebuit să avem mai mult timp la dispoziție pentru acest schimb de opinii. Am câteva observații foarte scurte. Adevărul adevărat este că ne-am concentrat până acum pe democrație și pe drepturile omului. Atunci când analizăm procesul euro-mediteranean. În al doilea rând, sistemul a fost uh, depolitizat și cred că acest lucru va încuraja forțele democratice să ni se alăture. Europa nu este o casă albă a culturii dar, cu toate acestea, țările din uh, Africa s-au, uh, s-au uitat întotdeauna spre noi și trebuie să avem o poziție egală. Iar dacă vorbim despre drepturile omului și despre egalitatea de gen și trebuie să ne asigurăm că femeile au un rol mai important în societate. Deci îi mulțumesc, uh, domnului raportor, pentru activitatea realizată, dar avem un alinat separat în ceea ce privește, ar trebui să avem un uh, alinat separat în ceea ce privește egalitatea de gen. Sper să găsim o soluție la criza din Orientul Mijlociu și cred că trebuie să includem aici, în acest text, și acest aspect. Și, din păcate, nu se spune nimic aici despre Balcani. Pentru că există țări de lângă Marea Adriatică care sunt uh, parte din această Uniune și care nu cred că ar trebui să fie omise de aici. Mulțumesc. Agi Gheorghiu. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Agi Gheorghiu? Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că mie mi se pare greu de înțeles cum s-ar putea evita intrarea în subiectele politice, în aspectele politice. Cred că încercăm să facem tot posibilul pentru a evita să ne confruntăm cu aspectele politice, ceea ce nu ne va ajuta atunci când vom încerca să atingem uh, obiectivele mai largi ale Uniunii. S-a vorbit aici despre rolul Turciei. Cred că au existat nenumărate reuniuni, inclusiv cu președintele Sarkozy și cu domnul Erdogan, care este uh, prim-ministrul uh, turc și m-ar interesa să aflu care este evoluția situației a treia observație este că mă interesează foarte tare egalitatea de gen, egalitatea între bărbați și femei, care ar trebui să fie inclusă în, Uniunea, în agenda Uniunii pentru Mediterana, pentru că este o problemă extrem de importantă. Și o ultimă observație, știm că statele din partea nordică și estică a Mediteranei așteaptă sprijin financiar din partea Uniunii. Și pentru a oferi formare poliției care va avea rolul de a monitoriza fluxurile de imigranți. Au existat progrese în acest sens? La relatore. Are cuvântul domnul raportor, domnul Peion. Euh, Dragi colegi, mulțumesc pentru observații. Domnule președinte, și eu sunt de vină că s-a întârziat atât de mult pentru că doream să aud părerea tuturor colegilor, doream să participe toți, pentru că mi se par foarte importante, de exemplu, relațiile noastre cu Magrebul în cadrul politicii europene de vecinătate și colegii noștri sunt specialiști în toate aceste probleme. Sper să se continue acest proiect și vreau să-mi cer scuze față de colegii care consideră că am vorbit prea mult, dar nu știam că uh, ve faptul că eu am vorbit atât de mult vă va limita pe dumneavoastră. Aș fi fost mai succint dacă știam că e așa. Uniunea pentru Mediterană este un demers specific pentru că nu înlocuiește toate politicile Uniunii Europene în uh, legătură cu statele din Sud. Uniunea pentru Mediterană nu are rolul de a rezolva toate problemele. Și dacă așa privim Uniunea pentru Mediterană, vom reuși să o condamnăm la eșec. Dacă dorim să introducem și chestiunile de, legate de migrație, care nu fac parte din proiect, Microfonul președintelui este pornit. Alors, eh bien, non seulement on n'aura pas compris ce qu'on a nous-mêmes nu numai uh, că nu vom reuși să ne atingem obiectivele, pentru că, de exemplu, Uniunea Europeană am construit-o pornind de la CECO pe proiecte concrete. Sunt șanse până la urmă ca și israelienii și palestinienii să stea la aceeași masă a discuțiilor pentru că s-a căzut de acord asupra unui perimetru clar. Uh, Riscăm, deci, dacă dorim să facem prea multe, să condamnăm Uniunea pentru Mediterana, pentru că introducem prea multe subiecte și nu se mai reușește să se atingă niciun obiectiv. Deci, mare grijă, nu trebuie să introducem aici toate dezbaterile. Pentru că uh, să nu uităm că avem și experiența celor uh, doi ani care au trecut dacă ne încăpățânăm să rezolvăm absolut tot, riscăm să blocăm din nou procesul exact acum când abia am reușit să-l deblocăm, mai ales în privința uh, Turciei. Și ar fi foarte ciudat să creăm un nou blocaj când abia am deblocat situația. Deci, sunt de acord, nu putem să nu vorbim despre migrație. Dar vrem să spunem că o altă discuție că discuția cu Sudul nu se poate limita la această chestiune, care, după cum ați spus, este cea mai mult discutată și că noi dorim să progresăm pe proiecte concrete. Și deci, ca să fie cât mai clar, vom modifica textul pentru că este evident că deocamdată nu e destul de clar. Apoi, trebuie îmbogățită chestiunea drepturilor omului, în legătură cu care ne exprimăm aproape tot timpul, nu va fi nicio surpriză că o menționăm și sigur că în, uh, în acest dosar este hotărătoare, dar nu poate să reprezinte axa unică și centrală a Uniunii pentru Mediterană. Nu ar avea sens. Dezvoltarea economică, dezvoltarea culturală, schimburile, despre asta este vorba. Acesta este proiectul Uniunii pentru Mediterană. Sunt întru totul de acord. Sunt foarte multe avantaje legate de egalitatea între bărbați și femei și nu este aici un spirit de condiționalitate. Nu punem condiții uh, pentru a oferi ajutorul nostru. Nu e ca în politica de vecinătate. Suntem într-un sistem multilateral, de parteneriat. Putem spune că dorim să dezvoltăm anumite politici, dar nu putem pune condiții. Nu este spiritul tradițional, trebuie să avem mare grijă și în cele din urmă trebuie să ne afirmăm voința, care este evidentă, nu trebuie să ne contrazicem în acest sens, referitoare la faptul că ă, această Uniune pentru Mediterană trebuie să contribuie la pacea în Orientul Mijlociu și apropiat. Ar mai trebui făcută pace și în țări mai apropiate, despre care se vorbește mai puțin. Deci, trebuie să găsim formule în care să afirmăm acest lucru cu tărie, reluând pozițiile europene, dar având și grijă să nu încărcăm Uniunea pentru Mediterană cu o misiune care nu îi aparține. În ceea ce privește chestiunile agricole, sunt de acord, trebuie să revedem cu mai multă precizie formularea și după cum v-am spus adineauri, îmi doresc cu adevărat ca toată lumea să fie mulțumită, pentru că acest raport trebuie să fie raportul nostru colectiv, nu se poate altfel. Trebuie să ne reflecte ideile, altfel uh, participarea noastră ar fi uh, un eșec. Sper să avem timp să discutăm. Mulțumesc mult! Raportor. Mulțumim, domnului raportor. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 24 martie, ora 12. Mulțumesc! C'est pas toujours très clair. Hein,